așa că amânăm uh, alegerea celui de-a patra vicepreședinte până la finele acestei reuniuni, în speranța că ni se vor alătura mai mulți. Așadar, începem uh, prima audiere din această sesiune. E vorba despre crima organizată în Uniunea Europeană, uh, domenii de activitate, instrumente de prevenire, investigație și represiune. În primul rând, avem de-a face cu prezentări ale Interpol și ale UNODC, fără a mai uh, zăbovi uh, asupra a uh, acestor detalii, dau direct cuvântul doamnei Me, care va spune exact cu ce se ocupă UNODC în ceea ce privește lupta împotriva criminalității organizate și a traficului de droguri. O scurtă introducere care să ne ofere detaliile în ceea ce privește uh, consumul, traficul global de droguri, mai apoi va interveni domnul Rosbach de la Interpol, care ne va spune ce se întâmplă în cadrul organizației uh, sale în ceea ce privește contracararea amenințărilor puse de crimă organizată. Dat fiind că avem un calendar strâns, uh, Haideți să începem repede, repejor, cu prezentările. Mai întâi doamna Me va vorbi 15 minute. Nu uitați, data trecută am depășit termenul cu prezentarea raportorului. Eu o să fiu acum foarte strictă cu respectarea celor 15 minute. Sper să nu fiu nevoită să intervin și să întrerup vorbitorii. După aceea, după cum am spus, urmează domnul Rospart la Interpol, 15 minute și el, și apoi o sesiune de întrebări și răspunsuri. Raportorii și coordonatorii vor avea prioritate în ceea ce privește intervențiile înregistrate. Vă rog frumos, uh, când interveniți, să spuneți cui adresați întrebarea. Haideți să încercăm să ne limităm la două minute per întrebare, pentru ca mai apoi să obținem uh, răspunsul din partea invitațiilor și dacă ne mai rămâne timp, vom avea și o a doua, o a doua rundă de întrebări. Fără a mai zăbovi, dau cuvântul doamnei Angela Me. Perfect. Grazie, buongiorno, eh, signora Presidente. Magari le chiedo se magari quando mancano due o tre minuti. Mulțumesc. Vă rog să îmi atrageți atenția când mai am uh, două minute din cele 15. Vin de la um, Biroul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate și voi încerca să vă prezint câteva dintre datele cheie ale uh, raportului uh, mondial privind drogurile, pe care îl publicăm anual, încercând să prezentăm o imagine a ceea ce se întâmplă pe piața globală din perspectiva drogurilor. Prin urmare, voi încerca să vă prezint câteva elemente, dintre elementele care afectează mai ales uh, Europa în, uh, din această perspectivă. Dați-mi voie să încep spunând foarte simplu că dacă la nivel global nu apar schimbări majore în ceea ce privește utilizarea de droguri, de exemplu, vedeți aici uh, barele uh, albastre și roșii, care reprezintă numărul global și prevalența utilizatorilor de droguri din lume, vedeți că nu au apărut schimbări majore de-a lungul timpului. În ceea ce privește producția, din nou, nu apar schimbări majore în producția mondială de cocaină, în ceea ce privește opiumul, am văzut că producția globală de opium a revenit la nivelurile ridicate de aproximativ 7.000 de tone metrice în 2011, după o scădere pe care am văzut-o în 2010 din cauza uh, unei boli a plantelor de opium din Afganistan, care a dus la reducerea cu aproape, aproape jumătate a recoltei de opium din Afganistan și, prin urmare, din lume. Însă, dincolo de suprafață, vedem totuși niște schimbări. Și dați-mi voie să încep analizând traficul de heroină. După cum știți, există calea tradițională prin care heroina vine din Afganistan, după cum vedeți în stânga aceste imagini, și pleacă de acolo, trecând prin Iran, Turcia și zona balcanică, pentru a sosi în final în Europa de Vest. Există și not, ruta de nord care trece prin Asia Centrală spre Federația Rusă. Acestea sunt cele două principale piețe de consumatori. Există și alte rute, desigur, pentru că opiumul din Afganistan uh, merge și spre sud, spre sud-est, dar, din nou, noi ne concentrăm în special pe Europa de vest și aceasta este calea tradițională. Care sunt tendințele care prevalează pe această rută? Iată o hartă aici și vedem uh, că heroina este transportată din Afganistan în Pakistan și pe mare din Pakistan către Admiratele Arabe Unite sau Qatar. Și apoi, din zona Golfului, merge spre Africa de Est. Uh, în ultimii ani, confiscările din Africa de Est au crescut semnificativ, cu peste 200%. Capturile sunt încă mici, dar uh, este evident că această rută se extinde totuși. În mod special, vedem că heroina care venea în Europa în special și pe alte uh, piețe pe cale rutieră este transportată acum pe mare, exploatând mai ales rutele comerciale um, tot mai vaste uh, și cum sunt, deși, de exemplu, porturile din Emiratele Arabe Unite. Deci piața ilegală de heroină profită de acest număr mare de containere care trec pe acolo, de uh, avioanele de cargo și de avioanele de pasageri care tranzitează prin Qatar și Emiratele Arabe Unite. Și vedem, de exemplu, în această parte a globului că se formează un un hub și pentru un nod și pentru um, drogurile ilicite. Și heroina, vedeți cum trece din Pakistan în EAU și apoi în China, dar și direct înspre Europa. Iar cu avionul, prin transport aerian, se, uh, e de asemenea transportată, dar mai ales pe cale maritimă. În 2011, de exemplu, Spania a raportat o creștere de aproape 50% a capturilor um, detectate în porturi și aproape 50% din capturile de heroină uh, au avut loc în porturi, în timp ce în, cu un an înainte procentajul a fost unul destul de uh, mic, neglijabil. Vedeți că tot mai multă heroină așadar ajunge în Europa și pe cale maritimă mai nou. Poate că știți că în 2010 după cum am spus, uh, o boală a opiumului a afectat recolta de opium din Afganistan și, prin urmare, producția de heroină a scăzut semnificativ. Astfel, acest lucru s-a uh, tradus uh, pe piața din Europa după cum urmează. Uh, uh, imaginile cu albastru, uh, cercurile albastre de pe hartă arată uh, o reducere a um, confiscărilor, iar cele roșii arată creșterile în timp ce um, cercurile galbene arată zona de stagnare. Vedeți că în Europa, atunci când în Afganistan opiumul a fost afectat de această boală, uh, de fapt, toată ruta din, uh, pe toată ruta din Afganistan până în Europa de Vest s-a constatat o scădere a uh, capturilor. Acest lucru arată că um, oferta de heroină a scăzut pe, toată această, pe tot traseul. Există și uh, dovezi că există o lipsă de heroină în unele state uh, europene, nu peste tot, dar în special în Regatul Unit, de exemplu, și cauza poate fi o combinație de factori. În Regatul Unit, uh, heroina este transportată direct din Pakistan, cel puțin mare parte din heroină, deci nu parcurg ruta tradițională și atunci sunt mai direct afectați. Uh, de um, deficitul de, de opium din Afganistan. Și, de asemenea, um, a existat uh, și această lipsă de heroină pe piața utilizatorilor, datorată probabil și de zmembrării unor uh, operațiuni uh, realizate de autoritățile britanice în colaborare cu cele uh, din Turcia. Dar uh, nu e vorba doar de Regatul Unit, uh, ci și de state precum Elveția și Rusia, de pildă, unde, pentru a răspunde la acest deficit de heroină, se folosește o substanță foarte periculoasă, dezomorfeină. care se, este tot o substanță injectabilă, dar care afectează sănătatea. Și riscul de HIV crește mult mai mult decât în cazul heroinei. În ceea ce privește piața de opiacee la nivel global, uh, vedem uh, că există un uh, echilibru, pentru că în Europa și în Europa de Vest, dar și în America de Nord, se observă faptul că utilizatorii de heroină se stabilizează, dacă nu chiar scad ca număr. În Statele Unite, utilizarea de heroină scade și crește cea a opiaceelor iar uh, numărul de decese uh, cauzate de opiace în Statele Unite este mai mare decât uh, cele cauzate de oricare alte droguri. Vedeți aici graficul cu maro e producția de opiu la nivel global și liniile pe care le vedeți intersectând barele se referă la prețurile în țările producătoare. Vedeți că prețul crește în continuare în toate țările sursă, adică Afganistan, Myanmar, Columbia. După cum știți, în economie, când prețul la sursă crește, uh, înseamnă că uh, crește și cererea. Cum putem explica acest aparent dezechilibru? Ei bine, fie subestimăm piața consumatorilor la nivel global, deci există piețe de consumatori care cresc și pe care noi nu le observăm și asta se poate întâmpla în special în Asia sau în Africa, unde, de unde avem date destul de um, sporadice și acolo poate apărea o creștere a consumului de opiu, care nu este detectată din cauza lipsei de date, fie se poate demonstra că există o creștere a aplicării, în aplicarea legii și că la sursă se fac mai multe eforturi pentru a detecta producția de opiu, uh, eforturi care se reflectă în creșterea prețurilor. Sau se poate ca și piața de opiu brut, nu cea de heroină, să crească. În 2010 s-a înregistrat o creștere semnificativă a capturilor de morfină în Pakistan. După cum știți, morfina este o substanță produsă înainte de heroină, și poate de aici vine um, creșterea cererii. În ceea ce privește prețurile, și din nou, de ce ne uităm la prețuri? Uh, ei bine, pentru că prețurile ne pot uh, ajuta să ne facem o idee despre schimbul um, de cerere și ofertă. Vedeți din nou uh, barele um, care reprezintă producția globală de opiu și uh, Vă rog să vă concentrați pe linia albastră, care vedeți că oscilează în partea de jos a graficului, prețul opiului în Afganistan. Iar linia uh, maro cu triunghiuri, pe care o vedeți uh, că coboară puțin și apoi se stabilizează este prețul uh, de retail al heroinei în Europa de vest. După cum vedeți, prețul opiumului din Afganistan nu afectează nicicum prețul heroinei din Europa. Acest lucru indică faptul că prețul și piața din Europa uh, sunt conduse mai mult de cerere decât de ofertă. Prețul care continuă să scadă în Europa arată faptul că nevoile de pe piață ale utilizatorilor de eroină sunt uh, destul de stabile. Ce putem spune despre cocaină? Vedeți aici ruta tradițională a cocainei din uh, zona Anzilor către Caraibe, Europa sau prin Africa de Vest. Ei bine, Noua rută care se formează este din Brazilia către Balcan și către Europa de vest. Deci avem rețele uh, infracționale din spre Balcani și dinspre Brazilia, care uh, tratează cu nigerienii din Brazilia și aduc uh, cocaină prin rutele balcanice spre Europa de vest. Totodată, din Brazilia vedem o rută spre Africa de vest și, din nou, întotdeauna pe mare, spre Europa. Și, aș spune, o linie foarte subțire din Africa de vest, odată ce a ajuns acolo, prin uh, Europa vestică și centrală, folosind rețeaua al-Qaeda din America de Nord. Nu e o piață foarte mare, dar există o rută de trafic facilitată de aceste grupuri teroriste. Totodată, uh, există o piață emergentă care trece prin Argentina și avem ceva informații cu privire la grupurile organizate transnaționale care trec prin Argentina și apoi pe mare, din Argentina pe costa, uh, coasta Braziliei și apoi în Europa. Și, în sfârșit, uh, din Brazilia, pe calea aeriană, direct în Europa, iar din Europa înapoi cu uh, ecstasy, deci un schimb de cocaină contra ecstasy. Uh, și, în mod clar, o creștere a transportului de cocaină uh, în uh, Europa prin intermediul porturilor. Se folosesc și porturile baltice, profitând de numărul mare de containere care vin din America de Sud în Europa și uh, ca să, ceea ce ajută să se ascundă mai ușor. În sfârșit, uh, despre cannabis, să vedem dacă Europa este o piață în tranziție în ceea ce privește cannabisul. După cum știți, uh, Europa era deservită în principiu de Maroc, uh, care, uh, de unde marfa venea în special prin Spania, dar vedem că importanța Marocului pe piața europeană scade, însă vedem că crește producția de uh, alte, alte iarbă. Uh, Există grupuri transnaționale implicate în cultivarea de cannabis în Europa și, din nou, vedem că atunci când um, există capturi, um, nu e vorba doar de cannabis, ci și de heroină sau de cocaină, deci e o combinație de droguri, ceea ce ne arată faptul că există de fapt, există state în Europa care raportează o creștere de 1000% în um, capturile de iarbă de cannabis, de plantă de cannabis. Este o piață care crește foarte puternic în ceea ce privește producția internă. Am alte detalii pe care aș vrea să vi le prezint, dar cred că cele 15 minute mi-au expirat. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! pentru această prezentare detaliată a subiectului și ați și reușit să vă încadrați în 15 minute. Acum îi dau cuvântul domnului Rosbach de la Interpol, care, după cum am spus, va face o prezentare generală a organizației sale în ceea ce privește amenințările crimei organizate. Morning, ladies and gentlemen. My name is Bernd Rosbach and I'm the director for... Mulțumesc, mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Eu sunt Bernd Rosbach Uh, și reprezint Interpol. După cum sugerează numele acestei uh, comisii, și eu mă ocup uh, de spălarea de bani, corupție și criminalitate organizată, dar ne ocupăm și de traficul de droguri și de chestiuni de siguranță publică, inclusiv criminalitate ecologică, piraterie maritimă Uh, furt de uh, artefacte, um, contra, obiecte contrafăcute și așa mai departe. Pentru cei care nu cunosc organizația noastră, vreau să spun că avem 190 de state membre acoperite și un secretariat general la Lyon, precum și birouri de legătură la Bruxelles, New York, Buenos Aires, Bangkok, San Salvador, Abidjan, Yaoundé, Harare și Nairobi. De asemenea, construim o nouă structură în Singapore pentru uh, complexul global Interpol și uh, care va fi uh, inaugurat în 2014. Secretarul nostru general Ronald K. Noble este din Statele Unite, președintele Interpol este domnul Bun Hui Ku, care este din Singapore. Fiecare stat membru este reprezentat la nivel național uh, printr-un birou central na- național. Acolo activează uh, agenții de implementare a legii. Fiecare birou are un sistem de comunicații I247 care permite comunicarea cu toate birourile din lume la orice oră, precum și cu Secretariatul General și celelalte birouri menționate anterior. Când menționez comunicarea, subliniez că prin comunicare se transmit și imagini, uh, profile ADN și amprente. Birourile noastre naționale centrale, prin uh, uh, rețeaua I247, pot să analizeze și baza de date de la Lyon în orice moment al săptămânii și pot să afle ce se întâmplă cu persoanele căutate, ce se întâmplă cu um, armele furate, cu vehiculele furate ale suspecților și așa mai departe. Lista nu este exhaustivă. De asemenea, noi avem și un centru de comandă și coordonare la Lyon, uh, dar și la Buenos Aires și, uh, și în curând și la Singapore, pentru a oferi uh, un răspuns în toate cele patru limbi oficiale, engleză, franceză, arabă și spaniolă, non-stop. Ce este important uh, să rețineți dumneavoastră în această prezentare? Trebuie să rețineți că Interpol nu este o agenție autonomă de investigare, ci um, este o rețea globală polițienească ce acționează la nivel internațional, care deține date cu privire la uh, domeniul uh, infracționist. Pe parcursul anilor am creat numeroase instrumente pentru a combate toate formele de criminalitate. Având 190 de state membre, e foarte clar că nu putem să adresăm problema criminalității organizate în toate formele acesteia, mai ales în ceea ce privește profunzimea acestei probleme, care diferă de la un stat la altul. Sarcina noastră este să vedem ce se întâmplă cu criminalitatea organizată în fiecare stat membru. Să vedem dacă e vorba într-adevăr de criminalitate organizată sau dacă e vorba doar de un act de crimă. Organi- de crimă. Mă scuzați. Avem schimburi zilnice cu statele membre și e foarte clar că anumite domenii de criminalitate arată foarte clar că e vorba de o acțiune organizată și, prin urmare, e nevoie de strategii de combatere a acestor, a acestor activități. Prin urmare, noi prioritizăm anumite sectoare și uh, dedicăm resurse pentru a vedea exact cum anume putem derula operațiuni pe termen scurt și lung, desigur implicând membrii cheie în coordonarea acțiunilor. Având în vedere că suntem cea mai mare organizație polițienească din lume, trebuie să mm, ținem cont de ce se întâmplă cu criminalitatea organizată în raport cu uh, provocările puse față de siguranța publică. Sigur că există probleme pe care nu le putem aborda singuri, de aceea noi cooperăm cu uh, Banca Mondială, cu OMC, cu uh, organizații regionale și subregionale, precum ar fi Uniunea Europeană, Europol, SEPCA, uh, SEPCA însemnând uh, Asociația Șefilor de Poliție din Sud-Estul Europei, apoi Centrul de Informare uh, Regională din Centrul Asiei și așa mai departe. Noi, uh, prin acțiunile noastre, nu ne rezumăm la semnarea de memorandumul de înțelegere. Nu. Noi uh, cooperăm într-o manieră exhaustivă, mai ales în ceea ce privește anchetele organizate. Din păcate, nu am suficient timp la dispoziție pentru a enumera toate domeniile de criminalitate acoperite. Vreau să subliniez câteva din domeniile uh, care ies uh, în evidență. Pentru cei care doresc să afle mai mult despre activitățile noastre, Subliniez că puteți uh, vizita uh, pagina noastră de internet care este actualizată zilnic. În ceea ce privește traficul de droguri, avem uh, o problemă în țări precum Mexicul, unde există violență legată de traficul de droguri și guvernul este intimidat adesea din cauza acțiunilor uh, traficanților. Uh, această problemă depășește sfera Mexicului. Sunt vizate țări până în sud-estul Asiei, unde grupurile de criminalitate organizate din Mexic au uh, tendința să acționeze. Împreună cu Europa vrem să... În Europa, mă scuzați, noi vrem să contracărăm uh, traficul de heroină provenind din Afganistan cu precădere. Facem asta împreună cu organizațiile regionale menționate anterior, Carib, SEPCA și așa mai departe. Există și țări precum uh, Rusia și Franța și pactul de la Paris semnat pentru contracararea traficului de droguri. Africa acum. Vrem să contracarăm importul de cocaină din America de Sud uh, prin Europa via Africa. Avem organizații cu care cooperăm și aici. De asemenea, există o tendință alarmantă. Producția de metamfetamine s-a mutat uh, în noi regiuni și noi țări, precum Iranul, uh, Africa Occidentală și Asia de Sud-Est. Crima organizată din Uniunea Europeană acționează în multe domenii în care și noi activăm. Traficul de ființe umane, furtul de bijuterii, uh, monedă contrafăcută, obiecte de artă furate și așa mai departe. Vreau să vă menționez câteva din domeniile unde noi ne-am implicat în ultimii ani. Avem un uh, proiect Pink Panthers care vizează localizarea uh, hoților de bijuterii de înaltă valoare. Aceste grupuri sunt localizate în Asia de Sud-Est în cea mai mare parte e foarte clar că aceștia își extind uh, acțiunile dincolo de uh, zona în care activează și uh, proiectul Pink Panthers dorește să contracareze aceste acțiuni. Mai avem și proiectul Millennium, care uh, analizează ce se întâmplă cu criminalitatea transnațională. Am identificat uh, principalele infrastructuri criminale din Europa prin intermediul acestui proiect. Uh, Vrem să combatem criminalitatea organizată din acest domeniu, dar să depășim uh, colectarea de date. Recent am avut o um, uh, echipă de uh, intervenție care s-a deplasat în iunie 2012 la Limoges, în Franța, pentru operațiunea Bijou uh, care viza grupuri criminale ar, din armen, uh, armene și georgiene. 21 de indivizi au fost arestați. Avem și proiectul BESA, care și-a încheiat mandatul de 2 ani în domeniul criminalității organizate, în domeniul traficului de droguri din sud-estul Europei. Interpol a comunicat, a cooperat cu membrii SEPCA la nivel operativ, investigativ și uh, de uh, servicii secrete. Rezultatul a fost uh, procesat la Interpol printr-un report uh, SETAC de uh, amenințări speciale. Rapoartele au fost transmise și către SEPCA pentru a vedea exact cum putem să tratăm datele sensibile din punct de vedere polițienesc într-un domeniu nou cu puțină cooperare transfrontalieră. Vreau să vă spun că aceste rapoarte au fost strict pentru uz polițienesc. În ceea ce privește traficul de ființe umane, avem de-a face cu un fenomen global care oferă venituri uh, extraordinare criminalității organizate. Uh, indivizii sunt recrutați în țări uh, instabile, cu economii fragile, unde există instabilitate politică și neliniște civilă. Am analizat diferite tipologii Uh, am văzut exact ce se întâmplă cu exploatarea sexuală a copiilor, a femeilor, cu traficul de adulți și de copii pentru muncă ilicită. Interpol activează uh, împreună cu organizații regionale, menționând aici Frontex. Interpol uh, e implicat și în ceea ce privește criminalitatea organizată, uh, în ceea ce privește blaturile în meciuri și uh, pariurile ilegale. Avem câteva operațiuni derulate acum în Asia, în mod special, în acest sector. În ceea ce privește contrafacerea de medicamente, și acest uh, lucru reprezintă un domeniu cheie în care activăm, avem acțiuni coordonate internaționale aici. Vreau să vă ofer și un exemplu în ceea ce privește eficacitatea uh, acțiunilor noastre. Am avut, uh, de exemplu, operațiunea numită Pangea, care într-o singură săptămână de acțiune coordonată a analizat situația din 80 de țări, rezultatul fiind închiderea 13.500 de pagini de internet uh, și confiscarea 8.000 de pachete de uh, medicamente ilegale, confiscarea a 2,4 milioane de doze de medicamente provenind din 48 de țări. Interpol dorește să analizeze și situația terorismului și în acest sens avem unități uh, care acționează la nivel transfrontalier, în mod coordonat. Am văzut ce se întâmplă cu uh, traficul de ființe umane în scopuri teroriste. Uh, acest lucru reprezintă o amenințare crescândă pentru siguranța frontierelor țărilor noastre. Recent am întreprins diferite uh, eforturi pentru a contracara terorismul în relație cu traficul de ființe umane. Nu uitați că avem cele 190 de state membre care încurajează uh, un răspuns rapid și implementarea unor instrumente inovatoare pentru a uh, vedea exact cum putem să ne coordonăm eforturile. După cum am spus adineauri, E o provocare continuă aceasta de a urmări evoluția criminalității organizate în plan mondial, iar Interpol dorește să implice toate uh, resursele de care dispune pentru a uh, lupta împotriva criminalității organizate. Noi nu suntem descurajați de obstacole puse în fața noastră, mai mult decât atât, directoratul nostru general conlucrează zilnic cu diferiți parteneri, astfel încât să avem uh, o imagine clară a mediului în care activăm și să propunem soluții pentru a acoperi lacunele din procesul de colectare de date. De asemenea, uh, cooperăm și cu sectorul privat pentru obținerea de fonduri, astfel încât să uh, utilizăm resursele necesare. Vrem să contracarăm exploatarea slăbiciunilor din structurile noastre de implementare a legii. Doar având o acțiune coordonată și concertată la organizațiile noastre, împreună cu Europol, împreună cu biroul ONU pentru droguri și criminalitate, împreună cu ceilalți actori cu care cooperăm, vom reuși să combatem criminalitatea organizată. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule Rospa, foarte mult. Da, ați uh, terminat cu un minut mai repede. V-ați încadrat în 14 minute și vă mulțumim pentru asta. Și acum avem prima rundă de întrebări și răspunsuri, după care dăm cuvântul invitaților. Mai întâi raportorii și coordonatorii. Vă rog să menționați cui adresați întrebarea, după care vom vedea dacă avem timp și pentru a doua rundă de întrebări. Nu uitați, aveți la dispoziție două minute per întrebare. Domnul Iacolino, raportorul nostru. Signora președinte. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. O să încerc să-mi uh, respect timpul alocat. Am ascultat cu mare atenție cele două prezentări foarte amănunțite și bine structurate. Am identificat un numitor comun, o conexiune strânsă între criminalitate și terorism, așa cum s-a spus de mai multe ori, în traficul de droguri fiind implicate și Al-Qaeda. S-a vorbit și despre nevoia de a combate aceste flageluri care sunt interconectate. Întrebarea care se, se pune acum este, dat fiind această situație foarte clară, care este legătura între organizațiile internaționale, ale căror obiectiv, al căror obiectiv este să combată în mod eficient crima organizată și uh, toate formele de terorism. Care este această legătură? Cum se stabilește? Și care sunt uh, limitele cooperării la ora actuală? Uniunea Europeană are acorduri antitero, antitero cum ar fi SWIFT și altele. Ce recomandări ați face dumneavoastră pentru a reuși să depășim limitele existente și pentru a organiza, pentru a îmbunătăți organizarea cooperării polițenești între principalii jucători. Pentru a ne putea asigura că eliminăm într-adevăr granițele, frontierele și putem să facem față crime organizate. Ceea ce va însemna, bineînțeles, că trebuie să desfințăm cartelurile de, de droguri care își schimbă în mod constant rețelele de uh, aprovizionare cu droguri, de furnizare de droguri uh, și în Europa, care a afectat mai, ceea ce a afectat mai ales partea de sud a Uniunii Europene. Mulțumesc, domnule Iacolino, domnule Borghețiu, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Acest uh, domeniu este foarte mediatizat. Este vorba uh, în acest domeniu și despre exploatarea migrației ilegale. Am asistat de nenumărate ori la acest fenomen în uh, jurul uh, Mării Mediterane. Am asistat la episoade foarte grave. Imigranții străbat Marea Mediterană în tot soiul de embarcațiuni um, fragile. Am considerat întotdeauna că dacă se dorește combaterea fluxului de migranți, trebuie să se pună capăt uh, injecții financiare care stă la baza acestui val de migranți. Aș vrea să știu care, este, care sunt strategiile Interpol pentru a identifica organizațiile care activează pe acest plan, precum și diversele metodologii de operare care permit rețelelor de crimă organizată să exploateze aceste fluxuri de imigranți. Mulțumesc, domnule Borghețiu, din partea PPE-ului. Doamna Matiu are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să îi felicit pe cei doi oaspeți ai noștri pentru uh, prezentare, pe prezentările lor foarte bune, precum și pentru angajarea lor în combaterea acestor uh, flageluri, crima organizată și traficul de droguri. ONU se angajează alături de statele membre în combaterea uh, drogurilor și oferă asistență statelor membre în acest domeniu. Aș dori să știu ce fel de asistență oferă uh, statelor membre mai des. Este vorba de asistență juridică sau o uh, o asistență care vizează mai degrabă lupta pe teren, să zicem, opera- operațională. Ce vă solicită mai mult statele membre? Am dori mai multe amănunte aici. Există o, o prăpastie între sexe, să spunem așa, în ceea ce privește consumul de droguri între bărbați și femei. Ați putea să ne dați mai multe amănunte? Apoi, s-a spus că uh, stabilitatea politică uh, joacă un rol foarte important uh, în ceea ce privește traficul de droguri. În contextul primăverii arabe, ați observat o schimbare, o reducere a traficului de droguri în acest context politic din 2011. Apoi, domnule Rosbach, eh, aș dori, dacă puteți, să ne spuneți mai mult despre drogurile sintetice. Aveți o misiune clară în ceea ce privește laboratoarele care eh, fabrică droguri sintetice. Sunt sigură că aveți multă experiență în acest domeniu. A, ați putea să ne spuneți mai multe de legătura dumneavoastră cu Europol? Cum cooperați cu Europol și Eurojust în termeni concreți? Cum se desfășoară această cooperare? Îmi închipui că dumneavoastră, ca și Europolul, vă confruntați cu mm, greutăți în ceea ce privește informațiile pe care trebuie să le furnizeze statele membre, fiindcă, fiindcă activați într-un domeniu al uh, Uh, secretului profesional uh, și cred că adesea lucrurile ar putea să se îngreuneze aici la nivelul unor state membre. Ați putea să ne oferiți mai multe lămuriri, vă rog. Mulțumesc, doamna Mathieu, din partea GUE. Doamna Sondergaard, două minute. Domnul Sondergaard, îmi cer scuze. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, aș dori să adresez o întrebare doamnei mei. Aș dori să știu care sunt uh, efectele asupra producției de droguri după 2001 a uh, invaziei Afganistanului a crescut aceasta fiindcă se manifestă o nevoie financiară sau uh, nu s-au manifestat efecte semnificative. Domnule Rosbach, după propunerea uh, făcută de doamna Matiu în ceea ce privește Europolul, după întrebarea domniei sale, care sunt problemele la nivelul cooperării cu Europolul cu care vă confruntați? Există probleme de cooperare? Pot fi depășite acestea? Cum se desfășoară cooperarea? Bine sau nu? dacă există unele probleme mai importante, care sunt acestea? Iar în al doilea rând, în ceea ce privește spălarea de bani, aici um, avem o problemă serioasă în uh, termen de criminalitate. Vreau să vă întreb cum are loc spălarea de bani, mai ales ce se întâmplă cu spălarea de bani, mai ales în contextul crizei financiare. Uh, am, uh, am observat că un număr de bănci au fost uh, acuzate de spălare de bani, de implicare în spălare de bani, mai ales în contextul crizei din 2008. Mulțumesc foarte mult, uh, domnul Kirkhope. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentări, uh, nu numai fiindcă și-au respectat timpul alocat, ci și fiindcă au fost întrebări foarte interesante. Am o întrebare pentru ambii invitați. Este vorba despre aplicarea politicilor de combatere a traficului de droguri. Aș dori să vă întreb, în ceea ce privește detectarea traficului de droguri, care sunt cele mai bune abordări, după părerea dumneavoastră, după părerea experților noștri? Considerați dumneavoastră că sunt mai bine venite la nivelul serviciilor secrete sau prin, prin sisteme de uh, registre ale numelor pasagerilor, pasagerilor sau prin alte sisteme de schimb de informații între autoritățile de aplicare a legii, care sunt cele mai bune metode, cele mai eficiente metode de combatere a acestui flagel. În al doilea rând, și primul uh, vorbitor a vorbit despre prețul drogurilor și despre relația între aceste elemente. Există o relație în, după părerea dumneavoastră, doamnă, între politicile cu privire la droguri adoptate de statele membre europene, unele mai stricte, altele mai puțin stricte în ceea ce privește consumul de droguri și uh, obținerea de droguri și costurile, prețurile drogurilor, cât și profitul pe care îl pot obține traficanții de droguri de pe urma furnizării drogurilor pe anumite piețe. Mulțumesc foarte mult! Acum, în numele verzilor, domnul Stasi. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult oaspeților noștri pentru aceste prezentări foarte interesante. Aș dori să mă refer și eu la cooperarea între instituții și să mă adaug aici, să adaug aici întrebarea mea celor anterioare. E loc de mai bine aici, e loc de a îmbunătăți cooperarea între instituții? În al doilea rând, o îngrijorare uh, a mea cu privire la Interpol. Cui răspundeți dumneavoastră, vreau să vă întreb? Cine evaluează Cine vă evaluează modus operandi? Există o supraveghere democratică a modului de funcționare? Nu spun asta fiindcă aș avea um, suspiciuni, dar aș dori să știu cum sunt organizate lucrurile, fiindcă se derulează anchete și este important să existe un sistem de control. Cum se organizează acest control la nivelul Interpolului? fiindcă nu cunoaștem lucrurile atât de bine ca la alte instituții. Mulțumesc, domnul Newton Dan de la ALDE, două minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să o întreb pe doamna de la ONU. Vreau să vă spun că ne-ați speriat când ne-ați spus, când ați vorbit despre rețeaua Al-Qaeda din America de Nord, poate că vreau să ziceți Africa de Nord. Aș dori să vă mai întreb un lucru. Ce trebuie să facă Uniunea Europeană, ce nu face acum pentru a rezolva Uh, problemele acestea. Domnului de la Interpol, uh, aș dori să-i adresez o întrebare. Nu ați vorbit despre China, despre limba chineză sau despre birourile din China? Aveți uh, acțiuni în China? Chinezii cooperează cu Interpolul sau nu? Adică nu ați vorbit deloc despre asta. În al doilea rând, ce ar trebui să facă Uniunea Europeană din punctul dumneavoastră de vedere? Uh, ce nu facem acum, dat fiindcă am fost afectați atât de rău uh, și dumneavoastră, bineînțeles, trebuie să aveți o părere în acest sens ca și uh, ONU. În al treilea rând, ce se întâmplă cu profiturile enorme pe care le fac acești oameni, de traficanții? Nu cred că au conturi în bancă, nu-i așa? Ce fac toți banii ăștia? Mulțumesc, domnule Newton-Dunn. Domnul Schmidt, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Am uh, urmărit îndeaproape situația privind Drug Cat, fiindcă la mine în țară, în Suedia, ne-am confruntat uh, cu o problemă gravă da, în rândul populației somaleze. A trebuit să fie interzis uh, în, în uh, Ola, Olanda. Dar există o portiță juridică. Eu încerc să urmăresc firul banilor. Am avut relații, am avut contacte cu guvernul uh, britanic, suedez și olandez. Există legături cu Al-Shabaab care, care ne furnizează acest drog, CAT, care îl aduc în Amsterdam, după care este distribuit în toată Europa, iar banii sunt folosiți uh, pentru activități teroriste, pentru Al-Shabaab. Ar putea să ne spuneți mai mult despre asta? Ați urmărit firul uh, banilor? Unde duce? La ce sunt folosiți acești bani? Finanțează activități teroriste sau ce? Mulțumesc foarte mult! da acum cuvântul invitaților noștri, 5 minute de fiecare, după care să mai avem uh, încă o, ședin, încă o rundă de întrebări și răspunsuri. Doamna Me și domnule Rosbach, aveți 5 minute. Mai întâi, doamna Me. We'll try to give justice to the very... Mulțumesc. O să încerc să um, tratez corect uh, întrebările foarte interesante adresate și sper să răspund la toate. Mai întâi, ce putem face? Și cred că aceasta a fost uh, o întrebare comună. Ce poate face Europa în general? Pentru că de fiecare dată când încercăm să uh, lichidăm o rută, apare alta. Și dacă restricționăm unele droguri, apar droguri noi, substanțe ilegale și așa mai departe. În mare, dați-mi voie să răspund la o serie din întrebările din această um, categorie. Un aspect crucial, cred, este corupția. Când am arătat toate acele rute, ele sunt posibile, trebuie să știți, pentru că există oficiali corupți care ajută drogurile să tranziteze țările respective. Și acesta este unul din elementele cheie care trebuie tratate dacă vrem să soluționăm și să oprim traficul dintr-un stat în altul. Un alt aspect care trebuie soluționat se referă la instrumentele juridice. Și cineva întreba și ce face un DOC. Noi oferim asistență juridică țărilor sau îi, le ajutăm și ne asigurăm că au la dispoziție instrumentele juridice necesare pentru um, a combate aceste provocări. După cum vă uh, imaginați, este o țintă în mișcare pentru că, după cum spuneam mai înainte, când uh, lichidăm un drog, uh, apare altul și trebuie să vedem cum facem fața noilor droguri. La fel se întâmplă cu activitățile teroriste modurile de operare se schimbă în permanență și atunci și cadrul juridic trebuie <coughs> să evolueze la aceeași viteză ca și activitățile ilegale. Un alt aspect care mi se pare foarte important, pentru că cineva spune ce putem face în Europa, ce se întâmplă cu toți acești bani și așa mai departe. Uh, este foarte important să tratăm problema spălării banilor. Mai avem un slide pe care nu am avut timp să vi-l arăt, dar, ca idee, în aplicarea legii, când vorbim despre capturile de droguri, dacă ne uităm la producție și de, la cantitatea de droguri pe care le capturăm, vedem că, de exemplu, în, cadrul heroin, în cazul heroinei, cam 20-30% din heroina produsă este capturată, deci atât de mic e procentul. 20% e luat de pe piață de autoritățile de aplicare a legii. La cocaină procentul e chiar mai mare, undeva între 30, 40, chiar 50% din cocaina produsă este capturată de uh, autoritățile de aplicare a legii. Dacă tratăm problema spălării banilor, Și dacă vrem ca banii murdari, banii obținuți din activități ilegale să fie capturați, o să vedem că procentul este de doar 0,3-0,5% din veniturile obținute de organizațiile uh, infracționale transnaționale sunt uh, detectați. Deci acesta este domeniul unde infractorii scapă foarte ușor. Și aici trebuie să ne gândim cum putem aborda problema, unde. Și eu cred că trebuie să o facem la sursă, să vedem cum se obțin profiturile și cum pot fi ele reciclate. Pentru că Crima organizată este integrată în activități legale și este tot mai dificil să facem distinția între organizații implicate doar în activități uh, ilegale și organizații care sunt undeva la granița dintre legal și ilegal. Și un mod prin care putem face acest lucru este să oprim fluxul de venituri și de profituri. Acesta este elementul cheie. Cineva întreba ce se întâmplă cu politicile în domeniul drogurilor pentru că, uh, și dacă aceste politici pot schimba profiturile acestor organizații. e bine, organizațiile criminale sunt incredibil de talentate în, când vine vorba de a schimba rapid modul de operare, dar și domeniul în care activează, în care descoperă posibilități. Dacă astăzi acolo nu este dacă astăzi nu există un anumit uh, drog sau un anumit drog nu mai este profitabil, atunci mâine vor descoperi altul, alt drog sau altă activitate ilegală, de exemplu, activitate ilegală, îmi cer scuze, de exemplu, uh, jocurile de noroc. Se vorbea despre aceste jocuri de noroc ca fiind o activitate unde tot mai multe organizațiile criminale um, ocupă teren. Uh, da, îmi cer scuze, m-am... Nu știu dacă putem uh, discuta și bilateral pentru a răspunde la alte întrebări. Da, oricum va mai fi o a doua rundă de întrebări și veți avea ocazia să adăugați. Domnule Rosbach, aveți și noastră 5 minute. Mulțumesc. Și acum vreau să menționez acea legătură sensibilă dintre terorism și criminalitate organizată. Noi, cei de la Interpol, avem probleme cu obținerea de informații am spus deja în prezentarea mea că există diferențe de la un stat membru la altul și e destul de dificil să contracarezi criminalitatea organizată pentru că multe state membre nu sunt în, cap, în măsură să ne ofere informații simple, cum ar fi uh, amprente, uh, trăsături ale persoanelor, uh, deci descrierea fizică a acestora, pentru ca mai apoi noi să includem toate aceste detalii în baza noastră de date. Uh, mai mult decât atât, um, avem și definiții diferite ale criminalității organizate și acest lucru capătă proporții problematice, mai ales în domeniul terorismului. Există uh, oficii specializate ample unde din păcate, există cooperare limitată pe acest uh, domeniu. Cu cât e mai mare cercul celor care beneficiază de informațiile stocate, cu atât lumea devine mai reticentă. Și aici are Interpol probleme uh, mereu. Doresc să mă refer și la o altă întrebare adresată. E vorba despre controlul democratic. Noi practic suntem o reprezentanță a statelor membre. E vorba de acele state membre care, prin birourile naționale centrale, sunt reprezentate la Interpol și care, sigur că uh, ne oferă o răspundere directă. Noi uh, suntem un organ de control, avem adunarea generală unde uh, Uh, în fiecare an e o reuniune a statelor membre și avem și comitetul uh, executiv, care este un corp ales și care de mai multe ori pe an se întâlnește pentru a vedea care este starea lucrurilor. În plus, toată prelucrarea informațiilor e verificată de o comisie specializată care ține cont de toate consecințele de protecție a datelor și care Uh, e interpelată și în momentul în care sunt întreprinse noi prelucrări uh, de date. Discutând acum despre cooperare, s-a menționat uh, China. Evident, China este un stat membru foarte important al Interpol. Indirect, când am menționat Asian Organized Crime, criminalitate organizată din Asia, uh, am uh, făcut de fapt trimitere la legăturile care există cu oficiile uh, polițienești din uh, zona aceea. E foarte important uh, să avem aceste legături, mai ales prin prisma activităților ilegale din Europa care provin de acolo, de exemplu aranjarea meciurilor. E important să avem o cooperare bazată pe încredere pentru că, iată, doar mulțumită încrederii am reușit să implementăm acțiuni care să contracareze unele meciuri aranjate. Cu privire la specificitățile europene, cu Europol, Eurojust, Uniunea Europeană în ansamblul său. Am subliniat cât de importantă este această zonă pentru noi. Avem un acord de cooperare între Europol și Interpol care a fost consolidat prin uh, domnul Noble și domnul Van Weid, am identificat elementele cheie din domeniul operativ, de exemplu, în ceea ce privește criminalitatea cibernetică, acum cooperăm strâns în acest sector pentru a obține cele mai bune rezultate. M-ați întrebat și care sunt elementele negative. Evident există probleme în ceea ce privește, de exemplu, prelucrarea datelor, structurarea datelor. E clar că există mereu unele state membre care poate sunt împotriva unei anumite forme de cooperare. E bine, noi tot ce putem să facem este să uh, încercăm mai departe să obținem cea mai bună cooperare cu putință. Există un grup special de lucru cu privire la drogurile sintetice, fiindcă m-ați întrebat și de acest capitol. Uh, avem rezultate bune prin um, cooperarea cu biroul ONU pentru droguri și criminalitate. Avem posibilitatea de a acționa îndeaproape și de a organiza uh, audieri, conferințe cu experți și așa mai departe. Ca să respect timpul alocat, vreau să menționez și problema spălării banilor. Și aici, uh, marja legală e o mare, mare provocare. Există, o diferit, uh, există disponibilitate uh, la comunicare care variază de la o parte la alta. Adesea, apare, se, adesea apare și confuzie. Uh, menționez uh, cazul Ben Ali din uh, Tunisia, care a ajuns să fie un intermediar pentru statele afectate și știm prea bine ce s-a întâmplat atunci. Mulțumesc și acum trecem la al doilea tur de întrebări. Domnul De Jong, două minute. Mulțumesc. Am o întrebare către doamna Me, reprezentanta Biroului ONU pentru Droguri și Criminalitate. Eu am uh, uh, lucrat pentru guvernul, în numele guvernului uh, olandez la Viena în acest sector, dar când a venit vorba de droguri, mereu aveam probleme. Știți prea bine ce e în Olanda cu drogurile. Convenția ONU nu prea schimbă lucrurile uh, în ceea ce privește relația dintre și diferența dintre drogurile puternice și drogurile ușoare, cum ar fi cannabisul. Multe țări latinoamericane au făcut declarații cum că ar vrea să schimbe politica, să aibă o altă politică pe drogurile ușoare. Dacă e să analizăm eficiența costurilor, atunci vedem foarte clar că nu merită energia și resursele investite pentru a urmări drogurile ușoare ilicite. Cum uh, sporiți uh, eficiența activităților dumneavoastră? Ce faceți la biroul ONU pentru a vedea cum evoluează problema pe viitor? Și apoi avem uh, spălarea de bani. Am înțeles răspunsul dumneavoastră și îl respect, dar eu cred că aici avem nevoie de sugestii foarte concrete. Uh, cu privire la ce măsuri să întreprindem în Europa, pentru că deocamdată situația e una de ordin general și, într-adevăr, uh, există repercusiuni asupra economiei legale, ceea ce nu ne place absolut deloc, dar noi întrebăm ce putem mai concret să facem pentru a stimula evoluțiile din Europa ca partener pentru biroul ONU pentru droguri și criminalitate. Mulțumesc, uh, doamna Anticevici are cuvântul. Thank you. Uh, Mulțumesc. Cred că recenta globalizare a dovedit, uh, a adus oportunități și provocări pentru aceste uh, grupuri criminale. <coughs> și pare că aceste oportunități apară fie în pe arena uh, transnațională puțin uh, reglementată. Grupurile în sine au devenit mai puțin importante decât piețele pe care um, acționează. Autoritățile de aplicare a legii par să aibă probleme în a face trecerea de la concentrarea pe grupuri la concentrarea pe piețe. Ei conceptualizează crima organizată ca fiind activitatea unui grup de oameni și nu ca o piață cu un dinamism, cu o dinamică proprie. Corupția la nivel înalt este adesea parte a criminalității organizate. partajarea internațională de informații, dacă nu există voință, este uh, îngreunată. Acest lucru înseamnă că tot, nu toate țările au uh, ținut pasul cu dezvoltarea din uh, sectorul criminalității. iar banii pe care îi uh, obțin aceste organizații criminale pot fi transferați foarte ușor dintr-un sistem bancar în altul, astfel încât uh, devin aproape imposibil de detectat. Prin urmare, nu credeți că sistemele bancare, faptul că unele bănci sunt adevărate mașini de spălat pentru acești bani murdari, sunt un element important? Deci, ce aveți de gând să faceți? Pentru că este o situație pe care comunitatea europeană și comunitatea internațională nu și-o mai poate permite. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Borsellino, două minute. Doamna Borsellino, îmi cer scuze. Uh, da, vă mulțumesc pentru o prezentare foarte um, clară. Și am o întrebare pentru amândoi, dacă îmi permiteți. Am senzația că atunci când vorbim despre crimă organizată și activitățile um, acesteia despicăm firul în patru, dar ce se face în ceea ce privește prevenția? Pentru că trebuie și să prevenim, nu doar să combatem crima organizată. deocamdată nu facem decât să luăm notă de ceea ce se întâmplă și să rămânem cu un pas în urma crimei organizate. Parcă am fi doar observatori de cele mai multe ori. Cu ani în urmă în Sicilia a avut loc un incident legat de trafic și de abuzul de droguri. Oameni, uh, deci traficul uh, a fost uh, oprit momentan și au fost um, detectate în laboratoarele în Palermo unde erau produse aceste droguri. Iată deci un exemplu că trebuie să, prevenim și, să ne ocupăm și de prevenire. În al doilea rând, uh, există pre, uh, dispoziții juridice foarte clare în ceea ce privește uh, utilizarea de droguri. Aveți date ca să ne spuneți dacă este mai corectă liberalizarea sau există o altă metodă? Președinta, mulțumesc, doamna Borsellino. Doamna McLaren. Mulțumesc. Eu vreau să vă întreb doar cum, cum se diversifică formele uh, tradiționale de crimină, crimă organizată pentru a folosi criminalitatea informatică și în ce măsură se schimbă felul în care abordați uh, Uh, criminalitatea organizată tradițională, dacă lucrurile devin mai dificile și ce poate face Uniunea Europeană în ceea ce privește criminalitatea informatică pentru a vă ajuta să capturați aceste rețele. Mulțumesc, doamna McLaren. Domnul Borghezio, două minute. Mulțumesc, domnule doamnă președinte. O serie întreagă de întrebări s-au adresat reprezentantului uh, ONU cu privire la rolul băncilor. Eu aș vrea să vă atrag atenția asupra următorului fapt. Antonio Costa, fostul director, spunea a, a făcut anumite declarații vis-a-vis -vis de aceste uh, subiecte foarte sensibile. El spunea așa, avem dovezi că băncile, chiar și în vremuri de criză financiară, au jucat un rol evident, un rol activ. Domnul Costa spunea că nu, nu că mafia se duce la bănci, ci invers. Dumneavoastră, ce părere aveți despre această afirmație? Cum ne putem ușura și eficientiza munca din această perspectivă. Poate, se poate depune o cerere oficială la organismul dumneavoastră, astfel să încât să puteți transmite comisiei noastre cât mai multă informații. Este uh, un element esențial în discuțiile uh, acestea. Mulțumesc. Înainte să dau cuvântul prezentatorilor, am și eu câteva întrebări. Sunt uh, total de acord cu ceea ce sugerează domnul Borghezio. De mai multe ori colegii noștri au subliniat cât de important este să ne oferiți consiliere vis-a-vis -vis de uh, sectorul operațional. Avem nevoie de această consiliere. Noi, ca și Comisie, nu existăm de mult timp, iar dumneavoastră reprezentați organismele care lucrează zi de zi în um, linia întâi a luptei împotriva corupției și uh, criminalității organizate și spălării de bani. De dumneavoastră depinde să ne spuneți ce instrumente vă sunt necesare la nivel european pentru a vă ajuta în eficientizarea eforturilor dumneavoastră. Acum, în ceea ce privește cooperarea internațională, s-a făcut foarte mult în ceea ce privește um, la nivelul anchetelor. Însă, după cum ați spus, an de an reușiți doar să capturați doar un procent uh, redus din produsele de contrabandă. Politic, uh, ce se poate face? după cum spunea și doamna Borsellino, ce se poate face la nivelul prevenției? Și oare politicile represive au dat rezultate tangibile? Apoi, am o întrebare pentru domnul Rosbach. Am avut uh, în 25 octombrie anul trecut uh, am aprobat o rezoluție privind criminalitatea organizată. Totodată Parlamentul European a susținut uh, dorința Interpol de a crea um, o rețea de schimb de informații cu Africa de Vest. Și grație suportului nostru, acest proiect se va derula în continuare, primind finanțare de la Comisia Europeană. Aș vrea doar să știu următoarele ne puteți uh, spune informații noi cu privire la acest proiect? Și, practic vorbind, ce putem face noi în această comisie pentru a asigura o cooperare mai bună între Interpol și Europol? Aveți acum patru minute fiecare, doamna Me și după aceea domnul Rosbach. Thank you again. Interesting. Încă o dată vă mulțumesc pentru aceste întrebări foarte interesante. O să încerc să-mi respect timpul alocat și să vă răspund la toate întrebările. Domnului parlamentar din Olanda aș dori să-i răspund spunându-i următorul lucru. Dumneavoastră uh, spuneți că, da, aveți dreptate în ceea ce privește spălarea de bani și mă întrebați uh, care sunt elementele specifice uh, ar trebui reformat, uh, reformat sistemul transparenței și ar trebui să reformăm uh, baza funcționării sistemului financiar. Dacă am dorit să analizăm uh, căile de pătrundere ale sistemului financiar în acest domeniu, ajung astfel la a doua chestiune care este foarte importantă iar aici este vorba despre ce poate face Uniunea Europeană în Europa și, în egală măsură, ce poate face Uniunea Europeană ca sistem organizat, unul de cele mai mari sisteme organizate la nivel internațional. Vă puteți gândi cum se poate pune accent pe cunoștințe, pe cunoaștere. Cunoașterea este insuficientă, avem prea puține informații, prea puține date cu privire la aceste fenomene cu privire la soluțiile care funcționează și invers. Dumneavoastră ați putea să ne ajutați consolidând, ranforsând sistemul european de strângere și analizare a informațiilor, a datelor, dar și ca actori în cadrul acestui sistem internațional de a oferi sprijin celorlalte țări în vederea strângerii de informații și în vederea schimbului de informații. Revin acum la întrebarea cu privire la prevenire și uh, la statistici care să ne arate dacă uh, funcționează legalizarea consumului de droguri sau nu. Avem unele statistici care ne arată faptul că substanțele controlate fac mult mai puține victime Uh, duc la mult mai puține pierderi de vieți omenești decât cele necontrolate. Să luăm exemplul alcoolului sau tutunului. Între 5 și 7 milioane de persoane mor anual din cauza consumului de substanțe necontrolate. În cazul uh, substanțelor uh, controlate, droguri aici, nu avem foarte multe date dar cred că este vorba de 250 de, de mii de persoane anual. Aici, aici la nivelul uh, discuției despre sănătate. Acestea sunt statisticile pe care le avem în ceea ce privește impactul asupra sănătății, efectul asupra sănătății. Cum ar fi stat lucrurile dacă sistemul ar fi fost diferit? Mai bine? Nu știm, fiindcă nu, nu putem să ne întoarcem uh, Eh, să facem pași înapoi, să zicem, facem un experiment, încercăm să vedem cum merge așa și așa? Nu putem face acest lucru și deci nu vă putem răspunde la această întrebare. Prevenirea însă este un element foarte important. În... Vreau să vă spun ce facem noi la UNODC pentru, um, în, în domeniul acestor chestiuni discutate. Noi activăm în foarte multe domenii. Contrabanda cu um, minori, terorism, traficul de droguri. Oferim asistență juridică. Avem uh, o serie de birouri în peste 100 de țări. Uneori putem uh, înlesni uh, colaborarea cu unele guverne care se arată uneori mai reticente să intre în dialog cu alte țări. Știu că nu mai am mult timp alocat, nu mai am mult timp la dispoziție, dar vreau să vă vorbesc, să vă răspund dumneavoastră despre aceste birouri operative. E prea puțin timp pentru astfel de discuții. Dacă vreți să intrați în detalii, cu adevărat am nevoie de mai mult timp. Dacă sunteți interesați dumneavoastră, am putea să organizăm uh, o relație între instituția noastră și comisia dumneavoastră pentru a oferi uh, sugestii concrete asupra tuturor chestiunilor discutate în această dimineață. UNODC este gata să creeze o, această legătură de legătură profesională și poate data viitoare putem veni la dumneavoastră cu niște propuneri mai concrete. Să ai una propostă. Mulțumesc, doamna Me. Propunerea dumneavoastră este foarte tentantă și va fi discutată mâine la reuniunea coordonatorilor. Nu cred că se va opune cineva. Domnul Rosbach, patru minute. Ja, ich fange mit... Mulțumesc. Voi începe cu problema cooperării. E vorba de consecințele europene menționate în întrebare. Pentru mine, lucrurile stau în felul următor. Un rol important al nostru este acela de a analiza acele puncte slabe importante pentru Europa. Am menționat care sunt punctele tangențiale Europei în domeniul criminalității organizate și unde pot să apară probleme în ceea ce privește cooperarea dintre organele de control, dintre organele polițienești, uh, din Africa, cu Africa, cooperarea cu Africa, spre exemplu, unde acești agenți, aceste organisme joacă un rol foarte important. Dumneavoastră mi-ați adresat o întrebare în ceea ce privește promovarea proiectelor regionale proiecte regionale în care Uniunea Europeană e implicată. Noi am uh, participat la auditul care s-a făcut în ceea ce privește noile structuri ale Europol și ne-am uh, axat uh, pe acele subiecte importante. Cu privire la prevenție, pentru mine prevenția este un sector foarte important. Pentru că aici uh, putem să cooperăm cu ONG-uri, cu alte organisme și organizații internaționale, astfel încât să găsim niște abordări de bun simț în vederea contracarării, preîntâmpinării, mă scuzați. Uh, guvernul canadian e foarte activ în domeniul prevenției, uh, e un lucru foarte important de menționat. Și e important să avem o combinație aici. Să oferim training oficiilor vizate, pentru că e pentru prima dată când aducem la masa uh, dezbaterilor uh, mai multe organizații în vederea prevenirii. Deci, mai întâi pregătire, training, după care o însoțire la fața locului, astfel încât să vedem cum anume uh, pot fi implementate uh, lucrurile învățate. E important să avem această abordare tocmai pentru a putea să identificăm din timp noile rute ale uh, traficului, noile rute ale criminalității organizate. Cu privire la criminalitatea cibernetică, după cum am spus, cooperăm cu Europol, avem Centrul European pentru Criminalitate Cibernetică, care va fi funcțional în curând. De asemenea, la complexul global din Singapore vom avea o unitate specială, complementară pentru, pentru criminalitate cibernetică, toate acestea fiind elemente care vor fi implementate în timp util. cu privire la premisa cooperării, care e dorită și de partea europeană. Vreau să menționez proiectul VAPIS în uh, Africa Occidentală, care reprezintă o acțiune foarte importantă pentru noi. Am auzit deja ce rol uh, important joacă această regiune mai nou în uh, fenomenul criminalității organizate. Prin toate măsurile noastre, noi de fapt vrem să uh, avem măsuri durabile și care să se axeze pe prevenție. Prin diferite misiuni, noi controlăm evoluția lucrurilor și uh, evaluăm uh, uh, evoluția lucrurilor și dacă e menținut un nivel înalt de calitate. Mulțumim foarte mult pentru uh, faptul că ați venit în fața noastră, pentru mesajul foarte clar transmis. Fără aceste prezentări, uh, iată, noi nu am putea să lucrăm uh, în profunzime. Noi sperăm să putem uh, să preluăm toate informațiile dumneavoastră și să le includem în activitatea noastră. Acestea fiind spuse, mi-au rămas bun de la dumneavoastră acum. Andiamo subito, all'inizio am Reluăm activitatea, dragi colegi, trecem repede mai departe. E vorba de Punctul 3 de pe ordinea de zi, alegerea celui de-al patrulea vicepreședinte, domnul Sondergaard e aici. Candidaturile trebuie să întrunească cel puțin 15% din uh, votul uh, grupului politic. Uh, pot fi numiți trei candidați. Mai întâi, domnul Sondergaard are cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc că mi-ați acceptat candidatura. Vreau să îl propun pe domnul De Jong în numele grupului nostru și sper că îl veți accepta. Mulțumesc. Il candidato accetta la, la candidatura? Acceptați candidatura? Mai dorește cineva să-și depună candidatura? Doamna Maciu? Mulțumesc, doamnă președinte aici este vorba de un acord politic, deci nu se opune nimeni, dar domnul de Jong începe cu stângul acest uh, mandat acordat de conferința președinților. Prin cele spuse adineauri cu privire la uh, legalizarea cannabisului, iar PPE-ul nu acceptă așa ceva, mai ales într-o comisie ca a noastră. Grazie, onorevole Mathieu. Eu uh, devo... Mulțumesc, doamne Mathieu. Domnule candidat, ați acceptat deja această candidatură. Uh, declarația financiară, nu sunt probleme acolo, bun. Secretariatul mă informează că această chestiune este rezolvată. Nu este nevoie de vot secret. Candidat, candidatul este uh, acceptat. Vă invit deci, la prezidiu, domnule vicepreședinte de Young. Acum, trecem mai departe la a doua jumătate a ședinței noastre, grupul uh, privind traficul și contra, contrafacerea. Vom uh, avea o prezentare a grupului de operațiune vamală comună privind bunurile contrafăcute coordonate de OLAF cu sprijinul Europol. Cred că această prezentare va fi una extrem de interesantă, dat fiindcă se va referi la o sumedenie de aspecte pe care le tratăm noi aici la CRIM, cooperarea între autoritățile internaționale, cu alte cuvinte. Ne bucurăm foarte mult să-i putem ura, să putem ura bun venit alături de noi reprezentanții celor două organisme, Europol și OLAF. Este vorba de o prezentare comună, după care vom avea un schimb de păreri cu secretariatul uh, privind uh, experiența experiența COSI privind cooperarea în domeniul traficului. Aici este vorba de cooperarea între statele membre în domeniul traficului și contrafacerii. COSI este un organism uh, recent creat care ar putea să joace un rol crucial pe viitor. Cum uh, organizăm această dezbatere. Mai întâi ascultăm prezentarea Europol și OLAF. Fiecare dintre dumneavoastră aveți între 10 și 12 minute, după care îi dăm cuvântul domnului Gensen, care va avea la dispoziție un sfert de oră, după care vom avea o primă sesiune de întrebări și răspunsuri, dând prioritate coordonatorilor, după care vom da din nou cuvântul oaspeților noștri iar mai apoi vom avea încă o rundă de întrebări și răspunsuri. Dau cuvântul acum domnului Thierry N. de la OLAF. Să vă respectați timpul alocat, vă rog frumos. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. O să încerc să fiu uh, succint. În primul rând vreau să vă spun că OLAF-ul are ca uh, câmp de acțiune în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală la import, export și tranzit cu relațiile cu țări terțe. Noi nu dorim să discutăm aici despre piața internă. Acțiunea OLAF se înscrie într-un cadru anume, este vorba de măsuri luate de comisie de DG Taxud pentru organizarea procedurilor de control și de intervenție ai titularilor de drept, are și un dispozitiv antifraudă în instrumentul uh, juridic gestionat de DG Taxud. Este vorba de regulamentul 1383-2003 care conține articolul 23 ce reprezintă elementul antifraudă. Aceste dispoziții ne permit uh, să lansăm anchete administrative, cât și acțiuni de supraveghere a persoanelor fizice Uh, și juridice, precum și a locurilor de stocare. În ceea ce privește um, acordurile, precum și acordurile încheiate cu țări terțe, ceea ce ne permite să derulăm anchete administrative în țări terțe cu acordul acestora. Aici există o complementaritate față de uh, acțiunile colegilor de la Europol și Eurojust. La nivelul acțiunilor uh, am ajuns la o colaborare nu numai cu autoritățile vamale ale statelor membre, dar și cu un număr de țări terțe, precum și cu Europol și Interpol. Aceste acțiuni comune au fost coordonate de OLAF cu sprijinul Europol. Este vorba de, un, de acțiuni în cadrul uh, uh Uniunii Mediteraniene, Sirocu. Avem un centru operațional uh, care este utilizat din când în când pentru acțiuni precise, ce se limitează la o perioadă de timp de 2-3 săptămâni, se bazează pe un sistem uh, informatic foarte puternic care pune în legătură mai mulți actori din țări terțe și din statele membre și care uh, este uh, accesibil și Interpolului și Europolului pe timpul operațiunii. Aceste acțiuni sunt coordonate de OLAF în centrul operațional cu o structură informatică bine pusă la punct. Într-un cadru mai precis, această operațiune Siroco au fost implicate 11 țări, vedeți pe ecran care sunt acestea, precum și 27 de state membre, precum și Organizația Mondială a Vămilor, Europol, Interpol, Interpol, iar DG sud a fost un sprijin pentru noi aici. În centrul operațional avem 13 ofițeri de legătură din statele membre și Europol, dar și din trei țări terțe, Egipt, Maroc și Turcia. Vreau să vă spun că cooperarea a fost excelentă la acest nivel. Avem un plan operațional stabilit de OLAF uh, prealabil. Criteriile de selectare a partenerilor au uh, fost aplicate celor 11 țări participante din zona mediteraneană și celor 27 de state membre pentru a strânge elementele importante care au fost colectate pe o perioadă de 12 zile Au fost uh, reținute containere uh, suspecte, număr de 91. Ne aplicăm asupra uh, transporturilor care provin din China sau din țările arabe, zone sensibile pentru noi, dar și transbordarea din China către Uniunea Europeană prin fie Emiratele Uri, um, Arabe sau state membre ale Uniunii Europene. Obiectivul era traficul de țigări contrafăcute, contrabanda de țigări originale sau alte bunuri contrafăcute. O să trec acum peste detaliile cu privire la porturi, dar acestea au fost alese pe baza unor criterii obiective stabilite în prealabil. Această operațiune este alcătuită din mai multe etape. Etapa operațională a fost demarată uh, pe 14 uh, iunie 2010 și se va termina pe 25 iulie 2012. Uh, După cum am spus, 411 containere suspecte au fost raportate la oficiile din statele membre și din țările terțe, am uh, nuanțat puțin aceste criterii, iar în urma acestui uh, exercițiu am reținut 77 de containere suspecte care au fost scanate fizic sau prin scanner, care au fost controlate fizic sau prin scanner. Interpol a avut acces direct la aceste informații, au putut uh, să compare aceste informații cu fișierele lor de analiză, iar dintre aceste Uh, dintre aceste mișcări, transporturi suspecte, un număr a, s-a, a coincis cu informațiile privind transporturi suspecte ale Interpolului, ceea ce înseamnă că o serie de persoane au fost implicate în spălare de bani, iar pentru Interpol am avut 1004 hituri. Rezultatul acestor uh, operațiuni au uh, fost reținute 37 um, de containere, Uh, de, pentru țigări și pentru uh, tutun uh, vărsat, precum și un alt număr de containere care conțineau produse electronice, haine, pantofi, încălțăminte, jucării și așa mai departe, precum și alcool, bături alcoolice contrafăcute, un lucru nou care proveneau din Emiratele Arabe Unite o serie de persoane au fost arestate în cadrul acestei operațiuni. Iată aceste capturi uh, de țigări care reprezintă o pierdere la nivelul produselor uh, comer- comerciale de 8 milioane de euro la nivelul taxelor vamale și așa mai departe. În afară de operațiunea, la, la, în ceea ce privește această operațiune Siroco, vreau să vă spun că am uh, pregătit și uh, o anchetă administrativă. Opt containere au fost uh, transportate din uh, Emiratele Arabe Unite în Malta, uh, destinația finală fiind Libia. Aceste containere uh, erau declarate ca fiind uh, frigidere sau uh, prăjitoare de pâine, dar am descoperit că era vorba de medicamente ascunse în aceste containere. Printre congela- în congelatoare, de pildă, am găsit pachete cu medicamente, cum puteți vedea aici, sau uh, din coșuri de picnic care ascundeau alte produse și în prăjitoarele de pâine, la fel, erau ascunse medicamente, cum ar fi tramadol, un analgezic. 1000, uh, mă scuzați, 118 milioane de comprimate au fost capturate în aceste 8 containere, 98 de milioane erau tramadol, din păcate uh, uh, licența a expirat pentru acest medicament, deci acestea sunt acum în circulație liberă, iar dat fiind că a, a avut loc o declarație falsă, iar produsele erau ascunse, ele au fost capturate pe baza unui alt temei juridic, dar 20 de milioane de tablete uh, Uh, de Vega Blues, Sildefanil, au fost capturate, fiindcă erau contrafăcute. Vreau să vă spun că nu exista niciun prospect în cutiile cu medicamente. Cantitățile nu corespund nevoilor spitalelor din Libia și ne întrebăm atunci dacă nu cumva era vorba de o diversiune. Iar pe parcursul anchetei, Olaf a constatat în contactele sale cu Egiptul că destinația finală a acestor produse era Egiptul. Vreau să pun accentul pe importanța folosirii acestui mecanism de cooperare cu țările terțe, fiindcă, iată, pe baza hotărârii Curții de Justiție care uh, interzice capturile în caz de tranzit, este foarte important să existe acest schimb de, inform- de informații cu autoritățile vamale ale țărilor terțe vizate pentru a obține informațiile de care avem nevoie. Pe scurt, uh, aș dori să vă spun despre evoluțiile viitoare. Avem operațiuni comune din când în când, iar directorul nostru general își dorește să creeze o structură permanentă pentru operațiunile vamale comune, care să se bazeze pe echipele de ofițeri de legătură din statele membre și uh, poate să avem și un uh, ofițer de legătură de la Europol. Uh, Dorim să modificăm uh, regulamentul uh, VAMAL pentru a da acces la informațiile Euro- Europolului, fiindcă există deocamdată un acces pentru uh, competențele partajate, dar nu pentru competențele exclusive ale Uniunii Europene. Pe de altă parte, Europol ar putea să ne uh, ofere accesul uh, la informații cu privire la contrabanda de produse. Vă mulțumesc foarte mult! Grazie. Adesso... Um... Mulțumim frumos. Dau acum cuvântul reprezentantului Europol, Chris Van Steekste. El va vorbi despre această cooperare comună între Europol și OLAF. Goedemorgen, mevrouw de voorzitter. Grazie, eh, signora. Mevrouw de voorzitter, beste toehoorders. Ehm, het is me waar genoeg. Mulțumesc, doamnă președintă. Este o plăcere să vin astăzi în uh, fața comisiei dumneavoastră în numele Europol și, pentru a vorbi despre contrafacere și piraterie și pentru a vă spune cum acționează uh, Europol în, pentru combaterea acestui fenomen. Când vorbim despre contrafacere, și piraterie. În mod evident, uh, este mai mult decât uh, auzim în, uh, prin, în, cât înțelegem prin cuvintele în sine. Și asta pentru că aceste persoane acționează foarte repede. În ceea ce privește contrafacerea, este uh, mult mai dificil să-i convingi pe cei vizați că trebuie să devină activi uh, la nivel operațional, atât în ceea ce privește uh, poliția, cât și în ceea ce privește instanțele judecătorești. Se întâmplă adesea ca oamenii să spună dacă e, că dacă e vorba doar de niște haine contrafăcute, atunci nu merită să lansezi o anchetă întreagă. Dar nu vorbim doar de uh, bunuri de designer sau de bunuri uh, de lux, ci ultimele tendințe observate sugerează că are loc o schimbare de paradigmă și o trecere de la obiecte de lux la lucruri de zi cu zi. De exemplu, produse alimentare, și chiar și simple pixuri, de asemenea baterii și alte produse de această categorie. Apoi, desigur, ajungem la o problemă gravă pentru că vorbim despre sănătatea publică, despre siguranța publică și despre influența uh, grupurilor uh, infracționale în diseminarea și promovarea acestor produse. Iată așadar unul dintre motivele pentru care Europol este acum un actor activ în uh, combaterea uh, acestor uh, tipuri de acțiuni. Avem acum o, uh, o unitate operațională care se ocupă în mod um, activ de combaterea contrafacerii și a pirateriei, a bunurilor piratate. După cum spuneam, există o, tendi- o serie de tendințe noi, o um, trecere de la bunurile de lux la articolele de uz uh, zilnic și, de asemenea, o altă schimbare în ceea ce privește medicamentele de la așa numitele droguri de uh, stil de viață la drogurile care salvează viața sau medicamentele care salvează viața. Săptămâna trecută s-a uh, capturat uh, un transport de medicamente folosite pentru tratarea leucemiei și acesta este doar un, un exemplu ca să vedeți că nu e vorba doar de Viagra și de pastile pentru slăbit. Uh, ci și aici se produce o trecere către un alt gen de medicamente. O să revin însă la acest lucru. Un alt lucru pe care îl observăm în cadrul anchetelor în uh, de, uh, desfășurare este că organizațiile uh, infracționale implicate uh, au un trecut uh, legat de droguri. Dat fiind faptul că profiturile sunt imense, uh, sunt uh, atrași uh, infractori cu trecut, cu cazier semnificativ. Și asta uh, nu doar pentru senzațiile tari pe care le presupune această activitate, ci și pentru profiturile foarte mari. Dar pentru că uh, am o reputație de a respecta timpul care mi se acordă, o să trec foarte repede la uh, preocupările principale cu care ne confruntăm. În primul rând, pesticidele și, în al doilea rând, medicamentele contrafăcute. Să începem așadar cu pesticidele. Este un fenomen relativ recent. Dacă vă uitați la statistici, în 2009 doar 100 de tone au fost capturate. Uh, și dacă vă uitați apoi la 2011, o să vedeți că am ajuns aproape la 3000 de tone. Ca să vă faceți o idee, eu îmi pun, mi-am pus și eu această întrebare. Și uh, am întrebat sectorul pesticidelor ce, este o, ce înseamnă o tonă. Există o serie de materiale de pulverizare prin care uh, o tonă, cu care o tonă ar putea acoperi întregul uh, mare ducat al Luxemburgului ca să înțelegeți despre ce substanțe, ce cantități vorbim. O tonă egal Luxemburg și dacă mulțim cu 3000 o să înțelegeți care este dimensiunea problemei. Una dintre problemele majore cu care ne confruntăm este că aceste pesticide contrafăcute sau ilegale conțin adesea substanțe foarte dăunătoare, interzise de, în Uniunea Europeană de ani buni. Acestea pot aduce cu ele o serie de consecințe. Uh, vedeți în imaginea de pe ecran recolte tratate cu această substanță în dreapta. Vedeți cum ele nu vor produce fructe, pentru că, evident, nu se dezvoltă așa cum trebuie, se ofilesc. Și, oricum, uh, recolta va putea, poate conține substanțe foarte periculoase. Uh, un alt dosar al uh, substanțelor contrafăcute este așa numită operațiune Overload. Este vorba de un transport care merge din Beijing la aeroportul din Budapesta. Uh, administrația vamală a aflat informații că în aeronavă s-au găsit uh, droguri. Uh, s-a uh, cercetat întreaga încărcătură, nu s-a descoperit droguri, însă s-a descoperit 4 tone de pesticide ilegale. Uh, vă dați seama că după analiză, uh, documentele S-a dovedit că documentele erau incorrecte și pesticidul de acolo avea un punct de explozie de 24 de grade Celsius, adică inflamabil de la 24 de grade Celsius în sus. Acest lucru vă arată cât de periculoase sunt aceste substanțe și ar fi putut să aibă implicații serioase pentru viața sau pentru, uh, uh, pentru viața pasagerilor și a uh, aeroportului, a personalului de la sol. Dacă trecem la sectorul infracțiunilor cu medicamente, vedeți că în 2008 era vorba de 6,5% din cazuri. Este o statistică Digitax Sud. Deci și 5% uh, erau obiecte uh, confiscate. Aproape 9 milioane, așadar, uh, medicamente contrafăcute. În 2009, procentul a urcat la 8% bunuri, medicamente contrafăcute și 10% obiecte confiscate, adică peste 11 milioane de um, pastile. În 2010, uh, medicamentele Uh, captate reprezentau 25 de milioane de euro ca valoare. După cum am spus mai devreme, principalele trei categorii de medicamente contrafăcute se referă la medicamente uh, pentru sistemul uh, genitourinar, uh, apoi pe locul 2 medicamente împotriva infecțiilor, uh, și uh, pe locul 3 medicamente cu rol cardiovascular. În 2011 s-au uh, identificat 532 de tipuri de produse farmaceutice contrafăcute cu încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, iar în 2008 s-au detectat uh, medicamente contrafăcute în 118 țări. În 2009, și iată aici o cifră alarmantă, s-au înregistrat 536 de incidente în care produsele contrafăcute au ajuns la uh, au ajuns în circuitul legal. fie că vorbim uh, de uh, circuitul angro sau de uh, farmacii individuale. Iată numărul total de, numărul total de incidente pe an. Vedeți că s-au mulțit de 50 ori într-o perioadă de 10 ani. Să vedem acum. Vedeți aici regiuni foarte exotice, am spune Asia sau Africa, dar uh, vedeți că 351 de incidente au avut totuși loc în, în Europa și dacă facem calculul, o să vedem în total peste 2000 de incidente în întreaga lume. În... Vedeți aici unde au fost identificate incidentele în uh, Statele Unite, de exemplu, Avas, a fost descoperit Avastin, un uh, medicament uh, anti, împotriva cancerului, um, care a traversat patru continente înainte să ajungă pe piața de acolo. Iată una dintre cele mai recente operațiuni în care a fost implicată Europol, uh, așa numită operațiune Tribulus. Am efectuat o analiză suplimentară cu activități de coordonare și eforturi de coordonare uh, realizate de la Haga. Uh, s A fost implicată Guardia Civil din Spania și uh, MH uh, uh, era din Regatul Unit. Au fost arestate șase persoane, patru în Spania, două în Regatul Unit. Uh, și au fost capturate 300.000 de doze de medicamente contrafăcute. Evident, uh, au fost uh, înghețate și conturile bancare asociate și au fost confiscate calculatoarele și telefoanele mobile. O altă operațiune, operațiunea Opson, o operațiune comună Europol-Interpol, uh, Într-o săptămână um, de acțiune ne-am concentrat pe uh, produse alimentare și băuturi contrafăcute și am capturat peste 700 de tone de asemenea produse în 11 state diferite. În sfârșit, doamnă președinte, Privind înspre viitor, avem cooperări foarte strânse între Interpol, Eurojust, OLAF și alte organisme europene. Vrem să le consolidăm și să le intensificăm. Totodată vrem să continuăm eforturile actuale, fiindcă, după cum știm, infractorii nu se opresc la frontierele niciunui stat, iar Europol, Interpol și celelalte agenții, precum OLAF, trebuie și ele să treacă granițele. O a doua misiune care ne revine, în ceea ce privește pesticidele, de exemplu, vedeți că nu se fac uh, prea multe pentru combaterea acestui trafic datorită complicațiilor inerente și, și datorită faptului că este greu să oprești ceea ce nu cunoști. Vrem să uh, evităm uh, această tendință încercând uh, să organizăm seminarii, să conștientizăm poliția și celelalte uh, autorități de aplicare a legii, astfel încât să trecem de la teorie la acțiune. Săptămâna, uh, anul acesta sunt planificate o serie întreagă de întâlniri cu OLAF, Eurojust și Europol pentru a analiza mai îndeaproape uh, comerțul cu pesticide și sperăm să obținem uh, succes în domeniul vamal și poliționesc. Uh, Mulțumesc ambilor uh, vorbitori pentru analiza detaliată a situației. Timp de 15 minute o să dau acum cuvântul reprezentantului uh, secretariatului Consiliului, domnul Gansen. Iată-l, aici este. El o să ne prezinte experiența din perspectiva instituției pe care o reprezintă, evident, în domeniul traficului. Uh, după cum am spus, el va vorbi în mod special despre cooperarea dintre statele membre și rolul COZI în ceea ce privește traficul și contrafacerea. Domnul Gansen, aveți 15 minute. Thank you very much, uh, Madam Chair. It's a great honor for me to, to be here today and to address this committee on... Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult că îmi permiteți uh, să intervin în numele COZI, nu mă pot uh, referi la situația din teren. Eu vin de la uh, Consiliu și, iată, noi practic suntem un fel de facilitator în ceea ce privește securitatea internă. COZI, Comisia noastră pe Securitate Internă, este o comisie tânără. A apărut odată cu tratatul de la Lisabona, și uh, practic bazele acestei comisii au fost puse de grupul de lucru 10. După mai multe audieri cu experți, a devenit foarte clar că Uniunea Europeană va avea nevoie de un fel de organism care să vizeze uh, securitatea internă organizată. Pe atunci aveam două uh, organizați, două corpuri la JAI. Aveam uh, poliția, cooperarea polițienească și politica uh, comună de azil, dar nicio comisie specializată nu era adaptată pentru a face față coordonării necesare la ora actuală. Concluziile Consiliului din 99 au uh, creat acele uh, precondiții pentru grupul de lucru pe uh, chestiuni polițienești, dar e vreau foarte clar că nu este o soluție suficientă. Prin urmare, uh, S-a dorit crearea unui nou organism prin tratatul Lisabona în aliniatul 71, având așadar COZI, uh, Comisia pentru Securitate Internă la nivel comunitar. Asta s-a decis, coopera, decis înființarea acestei comisii prin uh, decizia din 2010 din 25 uh, februarie. E clar că sunt vizate toate statele membre, incluzând Croația cu rol de observator. De asemenea, avem și acele țări care sunt parte a unei comisii mixte cu acordul Schengen. De fiecare dată când ne întâlnim, uh, să discutăm despre uh, Schengen, implicăm și Norvegia, Islanda și Liechtenstein, țări care participă la activitățile COZI când e vorba de Schengen. Toate agențiile care au de-a face cu securitate, uh, Europol, Eurojust, cu precădere Eurojust, pentru că sunt implicate mai multe domenii, vedeți că avem o cooperare exhaustivă. Cooperăm cu CEPOL, cooperăm cu Frontex, cooperăm cu MCDDA, mm, Centrul de Monitorizare uh, pe Droguri, cu OLAF, dar și cu Interpol în momentul în care avem uh, probleme legate de relațiile externe și cu securitatea externă. Prin urmare, sunt implicați toți cei din securitatea internă, că e la nivel național prin participarea membrilor, că e la nivel european prin participarea tuturor agențiilor relevante. Așadar, agențiile sunt implicate în activitatea noastră și au posibilitatea să participe la coordonarea proiectelor. Aceasta a fost introducerea. Și acum, să vedem care este experiența acumulată la COZI în ceea ce privește traficul uh, și, uh, și contrafacerea. Avem o serie de proiecte unde legăturile de trafic și contrafacere sunt foarte clare. Eu astăzi vreau să menționez toate acele proiecte monitorizate de COZI. Programul Stockholm, adoptat în anul 2009 de Consiliu, a impus elaborarea unei strategii de securitate pentru Uniunea Europeană, iar un element cheie pentru COSI a fost acela de a crea, implementa și monitoriza acest mecanism de securitate internă. Strategia de securitate internă pentru Uniunea Europeană a fost adoptată în anul 2010 sub președinția spaniolă la Consiliu, iar în această strategie identificăm mai multe elemente ce țin de criminalitatea organizată ca fiind marea provocare pentru Uniunea Europeană uh, în această eră. În această strategie, traficul de droguri, de ființe umane, de arme, contrafacerea reprezintă lucruri interconectate în domeniul criminalității organizate. Sunt lucruri pe care Uniunea Europeană trebuie să le rezolve. Acest lucru a fost uh, reflectat și în uh, primul program de lucru al COZI, creat uh, în 2010 sub președinție belgiană, creat special pentru a pregăti COZI pentru președinția, pentru președinția de trio. Și tot așa ne-am structurat și noi munca pentru un an și jumătate. Așadar, ce se întâmplă cu traficul și cu contrafacerea? Prima parte pe care vreau să o discut cu dumneavoastră se referă la ciclul politic în Uniunea Europeană pentru criminalitatea organizată. În al doilea rând vreau mai apoi să intru în detalii în ceea ce privește drogurile și contracararea traficului de heroină, cocaină și apoi de droguri sintetice. Permiteți-mi în primul rând să menționez criminalitatea organizată în plan internațional. Ne întoarcem la președinția belgiană și inițiativa eh, din 2009-2010. Eh, Pe atunci am avut proiectul Harmony, eh, la care au participat Comisia Europol și mai mulți actori vizați, dorind împreună să oferim Uniunii Europene în domeniul securității interne mai multă vizibilitate. În anul 2010 așadar am început iar astăzi vedem că pe atunci s-au pus bazele muncii COZI în ceea ce privește criminalitatea organizată și gravă. Practic, s-a dorit crearea unui ciclu multianual de acțiune printr-o metodologie de implementare și evaluare a priorităților în ceea ce privește securitatea internă, ținând cont, desigur, de evoluțiile criminalității organizate și a infracțiunilor grave în plan internațional. La început am dorit să avem uh, un ciclu politic de 2 ani pentru 2011-2013 în uh, baza analizelor de risc din 2011 elaborate de Europol. După această perioadă de 2 ani vom avea un ciclu politic de 4 ani, 2013-2017. Și uh, în acea perioadă ne vom baza pe evaluările din uh, 2011-2013. Revin mai uh, târziu uh, asupra uh, evaluărilor de risc. Așadar, ciclul politic european permite Consiliului să uh, ajungă la un acord în ceea ce privește prioritățile comune în plan european, astfel încât să ne axăm mult mai bine asupra lupții, luptei, mă scuzați, împotriva criminalității organizate. Consiliul, după evaluarea Europol, a decis următoarele 8 priorități pentru perioada 2011-2013. 1. E vorba de slăbirea capacităților grupurilor uh, din criminalitatea organizată bazate în Africa Occidentală cu privire la traficul de cocaină și heroină către sau în Uniunea Europeană. A doua prioritate. E vorba de Balcanii de vest și de contracararea uh, rolului de tranzit al acestei regiuni pentru bunuri contrafăcute. Este un centru logistic pentru uh, infracționiștii, pentru infractori, mă scuzați, albanezi. A treia prioritate este aceea de a slăbi capacitatea grupurilor uh, infracționiste uh, de a acționa în migrația ilegală, mai ales în ceea ce privește uh, frontiera cu Turcia, uh, Europa Centrală și de Sud-Est uh, și Africa de Nord. A patra prioritate, stabilită de Consiliu, se referă la reducerea producției și distribuirii de substanțe psihoactive și de droguri sintetice. A cincea prioritate se referă la întreruperea traficului de, cu containere în Uniunea Europeană de mărfuri contrafăcute de cocaină, heroină, cannabis și țigări. 6. Combaterea tuturor formelor de trafic de ființe umane. Vrem să Uh, combatem acele grupuri implicate, mai ales în ceea ce privește haburile uh, infracționiste din uh, sud și sud-est. Următoarea prioritate, reducerea capacităților generale uh, de mobilitate a grupurilor infracționiste uh, în Uniunea Europeană. 8. Combaterea criminalității cibernetice. Iată, doamnelor și domnilor, cele opt priorități stabilite la nivel politic, la Consiliu, pentru a uh, da o formă concretă activităților COZI cu privire la securitatea internă. Și acum că avem aceste priorități, ce s-a întâmplat mai apoi, după ce au fost uh, stabilite? am stabilit actorii relevanți pentru fiecare din cele 8 priorități la nivel european și nu numai, astfel încât pentru fiecare prioritate să avem un obiectiv strategic care să acopere perioada 2011-2013 uh, după caz. Un attimo. Uh, Interrompo un attimino. Trebuie să vă întrerup, spune președinta, domnule Gensen. Îmi mm, pare foarte rău, dar uh, mă doare foarte rău piciorul și trebuie să plec. Uh, trebuie să cedez scaunul uh, președinției comisiei, așa că mă scuzați. Thank you very much. So following the... Bine, mulțumesc. Așadar, după ce au uh, fost elaborate uh, prioritățile, au fost elaborate și obiective strategice aferente acestora. Pentru asta am avut un plan uh, de operațiune anual care a trebuit să fie implementat. E bine, pentru aceste planuri de acțiune anuale, toate agențiile JAI au fost implicate, Europol, Eurojust, CEPOL, toate jucând un rol foarte important. Acum, uh, după ce analizăm planurile de uh, acțiune, vedem că există cinci planuri de acțiune care se referă la trafic de orice fel sau contrafacere. În primul rând, avem planul de operațiune uh, din uh, Africa Occidentală axat pe uh, traficul de cocaină în special. Al doilea plan de acțiune se referă la Balcanii Occidentali Uh, sub egida Italiei, primul fiind sub egida Regatului Unit. Aici ne axăm pe criminalitatea organizată. Al treilea plan de acțiune se referă la traficul de ființe umane și e sub egida Regatului Unit. Al patrulea se referă la droguri sintetice sub egida Poloniei și al cincilea se referă la uh, traficul uh, în containere. Deci, 5 plan de acțiune axate pe trafic, pe contrafacere și vedeți că fiecare plan de acțiune e sub egida unui stat membru care e competent în fond și care gestionează și implementează proiectul pentru ca mai târziu să-l evalueze împreună cu COZI. Recent, COZI a întreprins o primă acțiune de monitorizare a acestor planuri de acțiune, iar acum putem spune că imaginea e amestecată. Avem uh, plan, uh, planuri bine implementate, exemple de bune practici, dar în continuare există loc de îmbunătățire, mai ales în ceea ce privește implicarea statelor membre și uh, sensibilitatea publicului, sensibilizarea publicului, mă scuzați, față de aceste acțiuni. Ce ne rezervă viitorul după această primă perioadă limitată de 2 ani? Vom avea un, uh, un interval de plin de implementare până în 2017 și vom acționa într-o formulă nouă. Vom avea un, uh, o comisie SOPTA care se va axa pe infracțiunile grave și pe metodologia aprobată de COZI pentru noua comisie SOCTA, mă scuzați, nu SOCTA, din 2012 încolo. Câteva cuvinte acum despre uh, cele două pacturi pentru uh, contracararea traficului de droguri. Sub președinție spaniolă am avut o, o intervenție, uh, un acord adoptat pe heroină, cocaină și apoi pe droguri sintetice sub președinția poloneză. Uh, ideea este să frângem uh, acele uh, rute de trafic Și avem și un uh, raport final pentru întreruperea rutelor pentru heroină. Toate aceste informații însă sunt disponibile, le puteți consulta dacă doriți mai multe detalii. Un follow-up există. Acesta e întreprins în baza planului de acțiune pentru Sahara, pentru Africa Occidentală și Balcanii de Vest. Al doilea acord e pentru drogurile sintetice și e clar implementat uh, sub egida acțiunilor Poloniei. Concluzia acum, pentru că nu mai am timp. Sarcina principală a COZI este implementarea ciclului politic european. Deci, avem un instrument acum care stabilește prioritățile la nivelul Consiliului și apoi vizează implementarea măsurilor în vederea unei mai bune coordonări a acțiunilor statelor membre, agențiilor europene, totul în combaterea criminalității organizate uh, și pe viitor și în vederea combaterii infracțiunilor grave internaționale. Două idei în încheiere. COZI vizează și alte probleme care nu se referă neapărat la ciclul politic european. Pe scurt, menționez un raport adoptat uh, recent în ceea ce privește Africa Occidentală, uh, în care evaluăm implementarea concluziilor Consiliului din 2011 cu privire la consolidarea luptei împotriva uh, Uh, traficului de droguri. E un raport uh, public, puteți să-l parcurgeți, să vedeți care sunt punctele forte, punctele slabe, în ceea ce privește acțiunile din uh, Africa Occidentală. Tot aici voiam să subliniez că sub președinția belgeană am avut o acțiune majoră concertată uh, între președinția belgeană și Interpol pentru Africa Occidentală și care a făcut ca Interpol să creeze uh, un sistem uh, polițienesc de informare în acea regiune, uh, care e foarte important pentru noi. Recent am uh, examinat și raportul Eurojust cu privire la evaluarea Eurojust în traficul de droguri. Va exista un follow-up cât mai, cât mai repede cu putință. Și apoi, uh, traficul de bunuri uh, culturale. Am avut o cooperare și cu alte foruri pentru a vedea exact cum putem să ne îmbunătățim activitățile. Dorim să uh, contracarăm traficul de opere de artă, avem și un sistem de protecție a patrimoniului cultural, iar acum, în timpul președinției cipriote, vrem să vedem cum anume putem să legăm aceste intervenții de un proiect european. Nu în ultimul rând, Președinția cipriotă va uh, elabora o strategie europeană pentru combaterea traficului de droguri și traficului de ființe umane. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult uh, pentru că v-ați respectat timpul de vorbire. Avem acum o rundă de întrebări și răspunsuri. Domnul Iacolino este primul uh, vorbitor. Mulțumesc, doamnă președinte. Olaf uh, joacă un rol crucial în termen de supraveghere și control a cheltuirii, cheltuirii banilor europeni și un rol foarte important în ceea ce privește combaterea contrafacerii. Am ascultat cu atenție um, prezentarea și mai ales ceea ce privește Siroco contra ce are ca scop uh, Uh, contracararea traficului cu țigări care aduce daune importante Europei de 15 miliarde de euro. Se pun probleme aici de trasabilitate. Trebuie să încercăm să menținem sub control această situație s-a vehiculat termenul cele mai bune practici, care reprezintă un element pozitiv al evaluării. Când vine vorba de consolidarea uh, luptei împotriva crimei organizate, s-a vorbit uh, despre rolul pe care putea să-l joace OLAF, dar să nu uităm și Europolul, care joacă un rol important, mai ales în ceea ce privește produsele farmaceutice. O piață care este și ea în creștere și care are impact asupra sănătății și siguranței cetățenilor. M-am întâlnit cu directorul Europol săptămâna trecută. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră ce părere aveți despre aceste confiscări, capturi cum uh, puteți, uh, le puteți face să aibă un efect și mai puternic. Apoi, acordul ACTA, care a fost uh, respins în Parlament. Ce părere aveți dumneavoastră despre acest lucru? Va avea repercusiuni asupra activității dumneavoastră acest lucru? Apoi, în ceea ce privește COSI, în ceea ce privește planurile operaționale la nivel transfrontalier și în uh, domeniul și în zona Balcanilor Centrali. Noi, uh, delegația CRIM se, deplasează, se va deplasa în Serbia săptămâna viitoare. Cum stau lucrurile acolo cu cooperarea polițenească? Și în ceea ce privește, în ceea ce privește, bineînțeles, uh, această regiune importantă, motiv pentru care ne deplasăm și noi acolo, pentru a vedea în mod practic cum se folosesc planurile operaționale în cel mai bun mod. Mulțumesc foarte mult! Domnul Newton Dunn de la ALDE 2 minute. Mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări foarte interesante. Aș dori să adresez, aș dori să mulțumesc uh, Olaf și Europol uh, modus, pentru modul în care ni s-a prezentat modus operandi și descoperirile din uh, containere, în modul în care nu desfășurați uh, operațiuni eh, în restul anului, ajung în Europa milioane de containere nedetectate, nu-i așa? Nu este vina dumneavoastră, dar nu aveți resurse necesare pentru a depista toate aceste uh, cazuri de eh, contrafacere. Ați putea să ne spuneți nouă, Comisiei noastre de la Parlamentul European, ce își dorește organizația dumneavoastră, organ, instituția dumneavoastră de la Uniunea Europeană. Care sunt schimbările necesare pentru ca dumneavoastră să puteți combate la fel de eficient uh, contrabanda și contrafacerea tot timpul? Ați spus că există o hotărâre a Curții de Justiție care interzice capturile în situații de tranzit. Mă, mă surprinde acest lucru. Deci noi uh, suntem o zonă sigură pentru tranzitul contrabandei către restul lumii. Nu se poate așa ceva, trebuie să se schimbe. Avem nevoie de o, o fel de listă de, de uh, cumpărături pe care să o putem arăta opiniei publice pentru a-i șoca în momentul în care ne vom uh, publica raportul anul viitor. Ar fi foarte bine dacă ne-ați putea furniza această listă. Și încă o dată vă mulțumesc. Uh, Reprezentantului Consiliului aș dori să-i mulțumesc pentru această prezentare foarte interesantă. Eu am intrat pe site-ul Consiliului de pe iPad și vreau să vă spun că nu existați până la urmă. Am găsit un comunicat de presă care uh, spunea asemenea tuturor comunicatelor de presă de la Consiliu nimic. Ați vorbit despre documente publice la care avem acces, dar cum, cum avem acces la ele? Cum le putem accesa? Există un locșor ascuns pe site-ul Consiliului sau ne le dați dumneavoastră pe hârtie? M-ar interesa foarte mult acest lucru. Și imediat uh, o să conchid. Dar vreau să vă întreb, cine reprezintă la COZI statele membre? Cineva de la reprezentanța permanentă? Un ambasador sau un, uh, sau un oficial de rang inferior ambasadorului care, vine și se, care vin și se întrunesc acolo? Și câte persoane uh, lucrează la COZI din secretariatul Consiliului? Asta spre, deoseb- asta Uh, când nu trimit statele membre ambasadori uh, sau, uh, sau viceambasadori. Mulțumesc foarte mult de la PPE, doamna Mathieu, două minute. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să adresez o întrebare, cred că domnului N de la Olaf. Vreau să știu cum stau lucrurile cu produsele confiscate. Sau poate domnul de la Europol să-mi răspundă. ni se vorbește despre tone, mii de tone de țigări sau așa mai departe, cifre uluitoare. Dar ce se întâmplă cu aceste produse? Unde sunt stocate? Ce se întâmplă când avem operațiuni comune cu mai multe state membre? Sunt repartizate aceste produse între statele membre? Ce se întâmplă? Sunt, în, sunteți într-un anumit port și se confiscă aceste tone de produse. Ce se întâmplă cu ele? Și aici mă alătur uh, celor uh, întrebate de colegul Newton Don. Nu ni s-a furnizat uh, cifre exacte în ceea ce privește pierderile. Defalcat la nivelul statelor membre, cât la sută din TVA reprezintă pierderile sau la nivelul mediului de afaceri, la nivelul companiilor. Știm că traficul, contrabanda cu țigări reprezintă X% la sută pentru Philip Morris și așa mai departe, dar nu avem o cifră exactă care să ne arate că uh, pentru industria țigărilor reprezintă atât la sută, pentru, pentru BIC, uh, producătorii de lame de ras reprezintă atât și mai departe, sau pentru uh, industria auto reprezintă o pierdere de atâția bani, fiindcă, iată, o, o, o piesă auto contrafăcută reprezintă o problemă și așa mai departe. Apoi am vorbit despre pesticide și aici lucrurile sunt uluitoare, fiindcă de prima oară când aud așa ceva, uh, aud o astfel de discuție la nivel înalt, iată, afli tot timpul lucruri noi. Este vorba de un, o rețea profesională de agricultori. Nu o să mer- nu mergi la supermarket și uh, cumperi uh, pesticide pentru plantele din uh, grădină. Asta e logic, uh, dar uh, în momentul în care este vorba de produse care trec prin rețele profesionale, profesionale mă scuzați, cred că ar trebui să poată fi oprite ușor, fiindcă îmi închipui că mari agricultori, mari exploatatori trec și ei prin niște, se aprovizează prin uh, intermediul unor rețele profesionale interne. Mi se pare uluitor acest lucru și pagubele asupra mediului, asupra uh, solului sunt, uh, sunt semnificative. Nu înțeleg cum se poate așa ceva, mai ales că de la un an la, că de la, un an la altul se înregistrează o creștere profundă a consum- consumului de pesticide și de îngrășăminte chimice. Dat fiindcă avem un reprezentant la COZI, aș dori să vă adresez următoarea întrebare. Europolul uh, are rezultate mulțumitoare, dar vreau să știu dacă aveți, dacă a sporit încrederea statelor membre în ceea ce privește participarea la operațiuni dacă lucrurile încep să se um, așeze pe făgaș, fiindcă uneori statele membre dau dovadă de reticență în ceea ce privește participarea la acțiunile uh, dumneavoastră. Acum aveți uh, un, o pârghie mai puternică și un, uh, un uh, un motiv de creștere a încrederii și Cozid ne poate spune în ce măsură se întâmplă acest lucru. Și apoi, în ceea ce privește Emiratele Arabe, o ultimă întrebare, dacă îmi permiteți. Mi se pare că există o industrie înfloritoare recentă a crimei organizate în Emiratele Arabe, care produce din uh, ce în ce mai multe produse de, contra, de produse contrafăcute. De ce se întâmplă acest lucru? Ați putea să ne spuneți? Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Domnul Schilacakis are Thank you and first of all thank you for all the presentations. Now, uh, Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste prezentări. Am trei întrebări cu, leg- cu privire la trafic și contrafacere. Trei întrebări și jumătate, dacă îmi permiteți. Prima se referă la următorul lucru. Despre ce, la, despre ce sume vorbim în termen de venituri pierdute la nivel statal și european, de pe urma acestor activități. Ați, ați putea să ne dați un, un ordin de mărime? Apoi, care sunt resursele pe care le avem la dispoziție și pe care le folosim pentru a combate aceste două probleme? Ne confruntăm oare și cu problema la nivelul resurselor, adică resurse insuficiente, mai ales dat fiind veniturile pierdute la nivel european. Asta în primul rând. În al doilea rând, subsidiaritatea. Considerați că e nevoie să se sporească resursele la nivel european pentru a fi mai eficienți fiindcă, bineînțeles, putem să fim mai eficienți dacă încercăm să combatem acest uh, fenomen la nivel european și nu la nivel național. Uh, a doua întrebare se referă la corupție. Oaspetele nostru de mai devreme de la UNODC ne-a spus că există rute de corupție care sunt paralele celor uh, de trafic de droguri. Aceleași uh, rute ale căii de corupție folosite pentru traficul de droguri sunt folosite și în cazuri de contrafacere și așa mai departe, fiindcă dacă un funcționar corupt acceptă uh, să facă unele lucruri ilegale, va accepta să facă și altele. Întrebarea mea este dacă organizațiile dumneavoastră reușesc să identifice aceste căi, aceste rute de corupție, fiindcă o strategie ar fi să încercăm să combatem să combatem aceste fenomene, să încercăm să îi prindem pe infractori. O altă strategie ar fi să îi prindem pe cei care înlesnesc activitățile criminale, care le înlesnesc treaba infractorilor. V-ați ocupat și de asta vreau să vă întreb, mai ales dacă ne gândim că e vorba aici de state vecine cu care noi avem relații foarte bune și uh, către care se îndreaptă finanțarea noastră, iar acestea sunt puncte endemice ale corupției. Traficul de persoane, de pildă, traversează granițe. Iar dacă, dacă am analizat situația la nivelul funcționarilor uh, din acel stat uh, vecin, am descoperit poate, poate multe cazuri de corupție, dar nu numai la vecin, ci și la noi, în ograda noastră. Deci, dumneavoastră, ce părere aveți despre aceste rute de corupție? Cum uh, li se face față, dat fiind că dat fiind că lanțul este atât de puternic pe cât este cea mai slabă uh, za a sa. Apoi, o serie de fonduri europene sunt folosite pentru a combate contrafacerea de co- țigările contrafăcute. 100 de milioane de o sută de milioane de dolari, dacă nu mă înșel. Dar ce se face cu acești bani? Cum sunt cheltuiți ei și în ce scop? Vă mulțumesc. Domnule Weiler. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Doamnă Weiler, mulțumesc, doamnă președinte. Am doar câteva întrebări scurte care vin în completarea celor adresate deja de colegii mei. O întrebare mai provocatoare. Dumneavoastră spuneați că cooperarea la nivel european este cea mai importantă și că funcționează deja foarte bine. Am ascultat cele trei prezentări și am avut impresia că există undeva interfețe și poate asta înseamnă că multe resurse sunt uh, investite doar pentru a se ajunge în mai multe locuri la același rezultat. Uh, avem prea multe foruri de acțiune? Uh, ce părere aveți? Reprezentantul Consiliului a spus că există câteva state membre bogate în resurse financiare care sunt responsabili de anumite sectoare ale criminalității. Mai multe detalii, vă rog frumos. M-ar interesa ce face Germania, spre exemplu, țara din care provin eu, și m-ar interesa să știu exact ce țară e responsabilă de traficul de ființe umane și de alte sectoare. Poate știți dumneavoastră să-mi spuneți. În al doilea rând, întrebarea mea se referă la lucruri de care avem nevoie în plus. Uh, prevederile existente sunt de, uh, de ajuns. Avem o directivă cu privire la spălarea de bani, avem un act normativ uh, în ceea ce pește contra, medicamentele contrafăcute. La IMCO am lucrat pe acest dosar și pe atunci am fost foarte critici când am spus că nu sunt vizate vânzările online, doar cele tradiționale. Ne-ar ajuta foarte mult să ne spuneți dumneavoastră unde apar lacunele juridice. Ne-ar interesa Uh, ce are de spus uh, Curtea Europeană de Justiție. Să vedem exact cum, cum putem noi să acționăm în calitate de legislator. Iar în ceea ce privește legislația, nu doar uh, directivele ne ajută. Ce părere aveți în acordul de liber schimb, în acordul de liber schimb? Nu am putea să stipulăm niște măsuri speciale pentru acele țări care vor să facă import cu noi, în special China, dar și altele, astfel încât aceste acorduri să ne ajute, pentru că sunt niște instrumente utile, acordurile de liber schimb pentru alte sectoare, poate că am putea să le utilizăm și pentru combaterea criminalității organizate. Un ultim aspect, dumneavoastră spuneați că există niște marje de profit foarte ridicate. Uh, în ceea ce privește medicamentele contrafăcute, e destul de clar cum arată lucrurile, la fel și bunurile de lux. Dar există și acele articole care costă o nimica toată. Mă uit, de exemplu, la țigări. Acolo, în schimb, joacă un rol important cantitatea. Pentru că de scumpe nu sunt scumpe. Și, anum, și atunci vreau să ne spuneți unde sunt uh, profiturile foarte mari. La final, vreau să menționez cazul Germaniei. Eu știu ce se întâmplă cu uh, produsele confiscate, nu știu dacă se întâmplă asta în toate țările. Știu că aceste produse sunt uh, distruse uh, țigări și orice altceva, pentru a nu mai ajunge în niciun fel de flux economic. Nu știu însă dacă celelalte țări procedează la fel. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Weiler. Are cuvântul domnul Sondergaard. Tak, formand, og tak for oplæggene. Uh, to spørgsmål. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte, îmi cer scuze. Poate n-am înțeles eu bine, dar am senzația că vorbim despre produse care vin din afara Uniunii Europene în Uniune și ar vrea să știu care este importanța contrafacerii și a pirateriei produse în Uniunea Europeană sau și apoi transportată în Europa sau exportată către Statele Unite, de exemplu. Și aici vin ca, uh, exemplu cu medicamentele. Și o altă întrebare. Când vorbim de pesticide, este clar că ele reprezintă o problemă majoră atunci când vorbim de produsele contrafăcute. Dar mai există o dificultate și anume că statele membre ale Uniunii Europene au legislații diferite în ceea ce privește pesticidele și astfel uh, Există pesticide legale traficate în, către alte state unde sunt interzise. De exemplu, e o serie de pesticide autorizate în Polonia, dar care nu sunt legale în Danemarca sau în Suedia. Și, în contextul uh, anchetelor dumneavoastră, aș vrea să știu dacă v-ați confruntat cu genul acesta de produse, adică legale, care sunt totuși traficate. Mulțumesc, domnule Zondegard. Înainte să dau cuvântul din nou oaspeților noștri, dați-mi voie să intervin și eu cu câteva observații, deși întrebările uh, puse până acum sunt foarte clare și explicite. Eu aș vrea să revin la ceva ce spunea domnul Schilakakis în observațiile sale vis-a-vis -vis de corupție. Și vorbea despre acest lucru și doamna M. mai devreme. În sectorul contrafacerii, dacă vorbești despre circuite bine consolidate, bine mm, stabilite și care tratează sume substanțiale și au impact major asupra sănătății umane, dacă se poate și ele continuă să existe, asta se întâmplă pentru că există aceste circuite. Cu alte cuvinte, corupția continuă să aibă o marjă de profit semnificativă, atât la nivelul vamal cât și la nivelul instituțiilor. care intervin în acel circuit la divers, în diverse etape este evident că ei au un interes uh, ca piața respectivă să continue să existe. Și apoi, dacă îmi permiteți, vis-a-vis -vis de cooperare, poate e o întrebare bizară, dar este, clar, este important să înțelegem foarte clar cum stau lucrurile. Statele membre, cât investesc ele cu adevărat? Câți bani plătesc efectiv acestor diverse organisme? Cred el într-adevăr că agențiile de aplicare a legii sunt capabile să uh, aibă un efect în ceea ce privește îmbunătățirea situației? Apoi, în al treilea rând, se vorbea despre uh, cantități mari de pesticide și uh, produse farmaceutice. În ceea ce privește distrugerea lor odată uh, capturate, este evident că ele nu trebuie să se regăsească în circuitul legal după aceea. Și întrebarea mea este dacă mare parte din acea cantitate vine din China, să spunem. Credeți că Uniunea Europeană uh, negociază suficient de dur cu partenerii noștri uh, comerciali în acest uh, sens? Și este o întrebare care vine nu doar în apărarea sănătății publice, ci trebuie să ne gândim și la lucrătorii chinezi care sunt exploatați și ei la nivelul lor din circuit. Și o altă întrebare care a fost deja formulată într-un anumit uh, fel. Există suficientă hotărâre la nivel politic european în ceea ce privește legislația? Există suficientă voință de a face mai mult pentru a exista o cooperare practică. O să-i dau uh, cuvântul domnului Han și apoi uh, domnului uh, Van Stenkiste și apoi domnului uh, Jensen. Începem cu domnul Han. Mulțumesc. S-a spus că protecția intereselor financiare este o sarcină principală a OLAF, dar pe lângă acest lucru avem și sarcina de a lupta împotriva contrafacerii în general. Uh, și este adevărat că țigaretele uh, se încadrează în acest domeniu. În ceea ce privește celelalte tipuri de mărfuri, ai, noi avem un impact economic uh, asupra sănătății publice și al întreprinderilor. Deci lucrurile trebuie privite din perspective diferite, însă este evident că ambele componente sunt importante. În ceea ce spune, vis-a-vis -vis de ceea ce spunea domnul Newton Dan, evident, trebuie să găsim între un, un echilibru între, pe de o parte, facilitarea comerțului, și, pe de altă parte, uh, gestionarea riscului. Totodată trebuie să găsim instrumentele necesare pentru a lupta împotriva acestui trafic. Și una dintre soluțiile avute în vedere de comisie este tocmai uh, aceea de a da acces uh, unor mișcări directe, cum ar fi importurile și exporturile. Deocamdată, OLAF are acces la datele de tranzit, dar nu și la importuri și la exporturi. Aceasta însă ar fi un progres considerabil. Vorbeați despre decizia Curții de Justiție, de asemenea. Evident, această decizie cu privire la tranzit ne ridică ceva temeri. Bineînțeles, serviciile Comisiei lucrează pentru a ajunge la o soluție definitivă, însă, între timp, Olaf propune o soluție foarte pragmatică, și anume ă, acordurile de asistență reciprocă pentru a uh, informa în mod consecvent uh, pe cei interesați cu privire la riscul de uh, contrafacere, așa cum a făcut cu Egiptul. Bineînțeles, Egiptul ne transmite informații, în schimb, cu privire la traficul de țigarete. Iată, deci, o uh, relație din care toată lumea are de câștigat. Ați menționat totodată faptul uh, Ați menționat totodată sectorul vamal. Bineînțeles, agent, agențiile maritime pot să depună informațiile în mod direct. Nu mai este necesar ca importatorul sau exportatorul să facă declarații. Astfel încât uneori nici nu mai știm numele cumpărătorului sau uh, vânzătorului, ceea ce reprezintă o problemă serioasă în lupta împotriva contrafacerii. Doamna Matiu întreba ce facem cu aceste bunuri și mărfuri. Ei bine, odată ce le sunt uh, reținute la vamă, ele sunt uh, plasate sub un regim de suspendare a drepturilor într-un loc de stocare sub control vamal, iar uh, sarcinile de stocare vin, uh, sunt impuse uh, deținătorului mărcii. Uh, după aceea se notifică confiscarea și distrugerea mărfurilor. Ele vor fi distruse și titularul mărcii poate obține rambursarea taxelor vamale de la importator. Este o regulă înscrisă în dreptul european, deci toate statele membre acționează la fel. Este o, este, aceasta este o obligație, distrugerea bunurilor. în ceea ce privește um, problema resurselor. Bineînțeles, resursele sunt tot mai puține și atunci trebuie să uh, inovăm uh, tot mai mult. Cred că inovația nu se referă doar la bazele de date care trebuie îmbogățite cât mai mult cu putință, ci și la partajarea informațiilor. Uh, nu există o duplicare între competențele OLAF și uh, Europol în materie de contrafacere. OLAF are competență de anchetă administrativă, nu are uh, competență în uh, acțiu- de acțiune la nivel uh, infracțional. Uh, Europol uh, nu se referă la administrație, în schimb. Noi putem uh, colecta dovezi pentru urmărirea în justiție. Competența Europol și colegul meu, fără îndoială, va vorbi despre acest lucru, acoperă un alt domeniu care se leagă mai degrabă de criminalitate organizată. Noi ne aflăm în amonte față de ei și atunci cooperarea între domeniul administrativ și penal este importantă, pentru că atunci putem descoperi și evalua uh, amploarea fraudei. În mod evident, nu există cifre cu privire la piața internă și tocmai de aceea s-a creat Observatorul European pentru Contrafacere în uh, Alicante și a, acesta are ca scop uh, evaluarea situației pe piața internă. La nivelul vomilor avem un mecanism gestionat de, de Getax Sud și în cadrul regulamentului 1383 Există dispoziții în acest sens. În cadrul regulamentului, um, analizat deja de doamna Kreutzmann din uh, cadrul Parlamentului, s-a convenit că statele membre nu trebuie să transmită de două sau de trei ori aceleași informații, fiindcă uh, uneori se solicită transmiterea acelorași informații la autoritățile vamale, iar acum am găsit un mecanism, am creat un instrument care permite cooperarea și transmiterea o singură dată a informațiilor, iar acestea vor fi partajate chiar și Organizația Mondială a Vămilor. Și sperăm însă ca în viitor să dăm datele Europol și cu datele uh, nominale. Însă, pentru acest lucru, uh, va trebui să ne prevalăm de dispozițiile unui alt regulament. Am notat, de asemenea, problema F acordurilor comerciale de liber schimb. Bineînțeles, există acțiuni cu vămile asiatice în acest sens. Am, există operațiunile Diabolo 1 și 2, tot, tot în cooperare cu Europol, uh, acțiunea care s a asociat 19 acțiuni asiatice și avem mandat de continuare a acestor acțiuni. Reprezentanții celor 50 de țări uh, din Uniunea Europeană și din Asia au hotărât să desfășoare acțiuni concrete și sperăm totodată ca um, în momentul de față există un demers și din partea Chinei, adică vămile chineze nu au competențe administrative, ceea ce reprezintă o problemă. Dar autoritățile chineze vor să acționeze și atunci, în comitetul uh, asociat, va trebui ca poliția chineză să fie desemnată autoritate competentă astfel încât ancheta administrativă să poată avansa. Și acum îți dau cuvântul colegei mele. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Van Stenchiste. Mulțumesc. O să încerc să răspund tuturor întrebărilor care mi s-au adresat. Mai întâi, bunurile contrafăcute. Ce încearcă Europol să facă? Noi uh, ne bazăm pe principiul urmărește banii. Poți să stai în închisoare șase luni sau un an, dar după aceea, dacă iei uh, câștigurile uh, obținute în mod ilegal, atunci e, acesta este modul cel mai bun de a acționa. Operațiunea Tribulus s-a folosit de Biroul European de Recuperare a Activelor. Acesta a fost implicat în operațiune împreună cu Europol pentru a evita, pentru a împiedica transferurile financiare care au loc de obicei în cadrul uh, produselor contrafăcute care dispar de pe piață. Vis-a-vis -vis de acea listă a dorințelor, a ceea ce ne dorim noi să se întâmple, cred că una dintre cele mai mari dorințe ale noastre, numărul 1, aș spune, ar fi uh, conștientizarea dificultăților cu care ne confruntăm. Am spus acest lucru uh, atât vis-a-vis -vis de poliție cât și vis-a-vis -vis de instanțe. Nu există o cerere foarte mare pentru că oamenii nu văd decât niște produse în magazine, pe rafturi și nu înțeleg uh, câtă exploatare presupun aceste produse, cât de lipsiți de scrupule sunt cei care aduc acele articole pe rafturile magazinelor. Cooperarea cu statele membre este un lucru bun. Este important să punem în continuare accentul uh, pe aceste lucruri și Iar în momentul în care o operațiune este finalizată, este important să promovăm uh, rezultatul respectiv, să transmitem mesajul mai departe. În ceea ce privește cifrele și statisticile, este una dintre cele mai mari slăbiciuni ale noastre, deși totodată este unul din principalele moduri de a afla cum stau lucrurile de fapt. Știu că și OCDE a efectuat un studiu în acest sector, însă nu doar pentru statele membre ale Uniunii Europene. Însă ei au cifrat pierderile undeva între 200 și 250 de miliarde de dola- dolari. Există și alte cifre circulate care spun că bunurile contrafăcute, medicamentele contrafăcute, îmi cer scuze, uh, se situează undeva pe la 3% la nivel uh, mondial. Vis-a-vis -vis de uh, cifrele specifice pentru Uniunea Europeană, mă întreba cineva dacă avem nevoie de mai mult personal, de mai multe echipe. Probabil v-ați aștepta să spun da, este evident. Dacă analizați numărul de persoane care lucrează în uh, sectorul bunurilor contrafăcute și piratate, și pe cel al uh, uh, celor care lucrează la combaterea de droguri. Nu spun că drogurile nu sunt o problemă mare, dar o să vedeți că este că situația în, um, este în dezavantajul uh, contrafacerii, deși este un sector foarte lucrativ. Să trecem acum la bugetul uh, vis-a-vis -vis de industria de țigarete. Nu știu să vă spun o cifră. Din păcate. În ceea ce privește eventuala suprapunere a competențelor agențiilor, se poate să se întâmple pentru că lucrăm pe același subiect până la urmă. Dar cred că poate fi și o colaborare uh, la anumite operațiuni, cum a fost cea pentru produse alimentare și băuturile contrafăcute. Europol se concentrează pe nucleul afacerii în cadrul statelor membre, în timp ce Interpol implică și alte state din afara Uniunii și analizează căile de informații pentru statele nemembre. membre deci uh, există o completare și o bună cooperare și la fel se întâmplă și cu Olaf. Thierry spunea, uh, menționa și el acest lucru. Există nivelul administrativ, în timp ce noi ne ocupăm de organizare Poate e oarecum un clișeu, însă Olaf și um, sectorul vamal se ocupă de bunuri și mărfuri, în timp ce noi ne concentrăm pe cei responsabili pentru acele probleme. Cred că trebuie, dacă lucrăm împreună, toată lumea va avea de câștigat în ceea ce privește rezolvarea problemei contrafacerii, pentru că una este să confiști bunurile și alta este să le urmărești în amonte, ceea ce nu ți iasă neapărat întotdeauna și ceea ce reprezintă un cu totul alt sector. În sfârșit, se vorbea despre producție și de impactul asupra bunurilor provenite din China. Ce vă spunem eu în prezentarea mea este că apare o tendință nouă vis-a-vis -vis de producția finită vedem că ea se regăsește pe teritoriul nostru sau foarte aproape de teritoriul nostru și uh, descoperim containere care intră în Uniunea Europeană, de exemplu cu tricouri uh, simple, fără nimic pus pe ele, după care li se atașează o etichetă sau un imprimeu și așa mai departe pe teritoriul Uniunii Europene. Și atunci întrebarea este unde are loc confiscarea. Poate fi la poliția uh, olandeză dintr-un port din țările de jos, de exemplu, iar deși finalizarea se realizează pe teritoriul Uniunii Europene. Sunt zeci de containere care pleacă din Anvers și merg uh, mai departe cu produse uh, doar uh, într-o într etapă um, intermediară și care sunt finalizate aici. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, spune președinta, și ultima contribuție din partea domnului Gensen. Mulțumesc, doamnă președinte. Vis-a-vis de Serbia și domnul Iacolino, este un uh, proiect desfășurat de Italia, iar pentru Italia acesta reprezintă o um, prioritate, criminalitatea organizată din această reuniune. În, la nivelul Europol s-au organizat mai multe reuniuni pentru a coordona toate statele membre voluntare în acest uh, proiect de acțiune operațională uh, iar acțiunea în regiune se bazează pe acțiunea bilaterală a statelor membre. Așadar, statele sunt cele care trebuie să desfășoare acțiuni operaționale contra acestui tip de criminalitate și uh, vorbesc în special de acțiunea ofițerilor de legătură ai statelor membre uh, la fața locului. Ce nu avem însă, în acest moment, nu avem un dialog structurat cu Serbia, de exemplu, la nivelul COZI pentru a vedea cum putem colabora cu Serbia în acest cadru. Deci, momentan, acest lucru apare în cadrul proiectelor și la nivel bilateral. vis-a-vis -vis de accesul la documente, documentele cozii nu sunt ascunse, acum îi răspund domnului Newton Dan, însă ele sunt uh, greu de găsit printre toate documentele Consiliului pentru că cozii nu are un site dedicat. Toate documentele sunt disponibile public și le găsiți uh, la uh, partea care uh, se referă la acțiunea noastră pe pagina Consiliului. Nu toate sunt publice, evident, dar cele care merg la Consiliul Coreper, de exemplu, sunt disponibile. Uh, dar trebuie să găsiți numărele de referință în cadrul procedurilor. Mi-e teamă că nu putem să facem ceva specific pentru COSI, pentru că este doar un grup de lucru al Consiliului, căruia îi se aplică aceleași reguli de transparență ca și uh, celorlalte uh, grupuri și documente. În ceea ce privește reprezentarea statelor membre în cadrul COZI, reprezentarea este una foarte variată. Nu există o decizie a Consiliului care să spună ce delegați trebuie să trimită statele membre. Majoritatea vin din capitale, ei, uh, la alții avem șefii de poliție, ca exemplu Belgia sau Spania, unde este comisarul șef al poliției. Alte state membre trimit uh, oficiali seniori ai ministerelor de interne, de exemplu Germania, și foarte, foarte puține au uh, reprezentanți de la reprezentanța permanentă, de exemplu Slovenia. Dar majoritatea delegațiilor vin din capitalele statelor membre, fie de la uh, Departamentul de Poliție, fie de la Ministerul de Interne. La Consiliu, uh, noi avem un echipă foarte redusă care lucrează pentru COZI. Trei administratori, doi experți secunzi naționali, și, uh, detașați naționali, îmi cer scuze, și doi asistenți. Uh, ca să răspund doamnei Mathieu, am uh, vorbit în, despre acest lucru din perspectiva încrederii. Cred că în ceea ce privește cooperarea polițienească nu e o problemă de încredere, ci de resurse. Serviciile polițienești care au uh, competențe în acest sens au probleme gestion- uh, regionale și naționale de administrat și atunci rămân foarte puține resurse pentru, uh, specifice pentru proiectele europene. Cred că aceasta este problema majoră, să se găsească resurse suplimentare pentru a le integra în acest proiect european. O problemă care tot apare este cea a finanțării. Multe state ar vrea ca aceste proiecte europene bazate pe acest ciclu să, aibă, să fie finanțate de la Uniune. Or, momentan, această finanțare lipsește și nu uh, se poate realiza. Am văzut și cu echipele comune de anchetă, s-a întâmplat același lucru. Momentan, Eurojust are un buget dedicat pentru aceste uh, echipe comune de anchetă, dar acesta va dispărea în curând. Și acest lucru reprezintă o problemă pentru multe state membre, că, faptul că nu se mai pot finanța în comun genul acesta de anchete. Iată, deci mai degrabă decât o problemă de încredere, este o problemă de resurse și de finanțare. În ceea ce privește problema uh, dublării eforturilor, cred că sunt foarte puține asemenea uh, uh, dublări sau duplicare de, de situații, de competențe la nivel uh, european mijloacele de acțiune sunt diferite, chiar dacă lucrăm în același sector. Eurojust, Europol, Frontex, OLAF au cu toate uh, mijloace de acțiune care au același obiectiv, dar nu, se, nu apare duplicarea. Există însă un risc ca Europol să facă același lucruri ca și Interpol însă. Și tocmai de aceea avem mecanisme de dialog și de discuție. Iar când vedem că Interpolul are deja un proiect în desfășurare care răspunde perfect nevoilor europene, nu o să facem și noi același proiect, ci o să vedem cum putem utiliza mai bine ceea ce există în cadrul Interpol. De unde interesul de a exista mecanisme precum COZI care să uh, asigure aceste coordonare și evitarea lacunelor, dar și a duplicărilor? Uh, Vis-a-vis de implicarea statelor membre în planurile acțiune, de, operaționale de acțiune, statele nu sunt toate obligate să participe la aceste proiecte. Ele participă în mod voluntar și Germania, de exemplu, este puternic implicată în proiectul privind uh, Balcanii de Vest, traficul de persoane și traficul de heroină. Mulțumesc! Grazie, signor Genson. Abbiamo ancora... Mulțumesc! Mai avem câteva minute la dispoziție. Domnul Newton Dan intervine. Vreau doar să reacționez uh, la spusele invitatului de la Europol, care ne-a spus că problema este cu sensibilizarea publicului, lucru care reprezintă cheia succesului, pentru că dacă avem publicul de partea noastră și dacă publicul înțelege că e o problemă gravă, ne va susține, dar totodată ne va și spune, Face, faceți ceva. Și apoi uh, demarează acțiunea politică. Politicienii tind să reacționeze la public. Și atunci, cum sensibilizăm opinia publică? Nu o să uit uh, ce conversație am avut cu primul director uh, de la Europol, un uh, german minunat care trebuie să se întoarcă la Berlin la finele mandatului. Acesta cu prea sensibilizare a spus că singura cale la care mă pot eu gândi este un 11 septembrie în Europa. Un uh, atac uh, incredibil uh, șocant care să determine pe toată lumea să se întrebe dar cum s-a ajuns la așa ceva? Evident că persoana respectivă mi-a spus e ultimul lucru pe care mi-l doresc. Așa că sugerez următorul lucru. Comisia noastră parlamentară, raportul elaborat de domnul Iacolino, dezbaterea de anul viitor, toate acestea vor reprezenta un moment important pentru captarea atenției opiniei publice. Uh, între timp, ne puteți oferi orice informație, astfel încât să facem ca acest eveniment să fie unul spectaculos în, în opinia uh, publicului nostru. Așa că vă rog să ne ajutați să sensibilizăm publicul. Cum uh, vă sună următoarea idee? Să aveți pe site-ul Europol cei 10 uh, infractori cei mai căutați, așa cum se întâmplă la Interpol, de exemplu. De ce să nu avem și noi, cei mai uh, răi 10 infractori pe care să-i cunoască și opinia publică? Și să spunem pe cine am prins, cum i-am prins, să afle și publicul. Poate că am reușit să-i sensibilizăm pe oameni astfel, cine știe. Mulțumesc, doamna Barbara Weiler are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Profit de faptul că ne-a rămas timp și am o întrebare adițională. Domnule Jordan, îi spun că avem un aliat foarte bun, mass media. În urmă cu două săptămâni, îmi amintesc prea bine, a existat un articol care a circulat pretutindeni despre Olaf și succesurile în ceea ce... Uh, uh, succesele, mă scuzați, în ceea ce privește uh, furtul de fonduri europene. E bine, acest articol a făcut mare vâlvă și până la urmă s-a bucurat de atenția scontată. Ideea este că e foarte important ca organele de urmărire penală și agențiile europene să fie și ele dotate cu ceea ce trebuie, pentru că nu am auzit uh, nicio critică în uh, acest domeniu și de obicei lumea e destul de uh, dornică să critique. Mă interesează foarte tare și evoluția Uniunii Vamale. În mod normal, eu uh, sunt uh, membru la IMCO și acolo avem un codex vamal, avem noi uh, reglementări vamale, din nou schimbăm ceva, dar industria este împotriva schimbărilor industria germană, uh, Regatul Unit, uh, industria Franței, s toate s-au declarat împotrivă. Ce părere aveți dumneavoastră? Identificați lacune în legislația vamală și dacă da, ce anume ar trebui modificat ca să vă ajute? Sau sunteți de părere, de aceeași părere cu industria că totul este, devine prea strict și că impunem bariere nenecesare sau îngreunăm comerțul internațional? În uh, legătură cu VAMA, îmi amintesc prea bine că Uniunea Europeană a dorit ca toate sancțiunile colectate sub formă de bani, amenzi și așa mai departe să ajungă în bugetul european. Nu știu cum arată realitatea. Dumneavoastră uh, trimiteți banii în bugetele naționale sau uh, acești bani ajung în bugetul dumneavoastră sau al comisiei? Mulțumesc pentru răspuns. Mulțumesc. Avem doar câteva minute pentru aceste ultime întrebări. Vă rog. <clears throat> Euh, euh, Voi răspunde uh, colegului care vorbea despre domeniul vămilor. Ați spus că Comisia pentru Piața Internă s-a întrunit pentru a examina codul vamal european. Așa cum v-am spus și mai devreme, problema este că noi suntem pentru liberalizarea fluxului de mărfuri, astfel încât piața internă să funcționeze cum trebuie. Noi suntem pentru îmbunătățirea și înlesnirea comerțului, dar trebuie să avem în vedere aici și lupta împotriva fraudei. Bineînțeles, este vorba de un procent minim față de uh, um, comerțul uh, uh, ilegal de fraudă. Bineînțeles, cum v-am spus, uh, instrumentele juridice funcționează bine, dar problema apare în momentul punerii în aplicare. De pildă, solicităm uh, declararea um, corectă a unor anumite rubrici în ceea ce privește uh, Uh, importurile și uh, observăm unele lacune. Este vorba de informații obligatorii fără care nu ne putem desfășura activitatea. Un element pe care l-am dat exemplu este uh, faptul că unele societăți de transport de containere fac declarația dintre, din Iran către Uniunea Europeană, după care către o țară africană și este tot timpul vorba despre container shipping lines, nu scrie nicăieri numele vânzătorului sau cumpărătorului, iată de ce am dorit să avem acces la uh, uh, informațiile cheie din Uniunea Europeană, ceea ce ar însemna că și Comisia ar avea acces la aceste informații care ne sunt disponibile pentru tranzit deocamdată și care ne-ar permite să avem o, o viziune mai uh, amplă a acestei situații. OLAF, prin analizarea acestor informații, poate depista Uh, mișcări anormale către un anumit uh, oficiu vamal și detecta cazuri de corupție, cum s-a întâmplat, uh, cum s-a întâmplat și în trecut. Bineînțeles că, în practică, aceste informații ne sunt foarte utile. Ja, um, bedankt Mr. Eh, Newton uh, steun raising awareness. Uh, eh, and... Eh, Mulțumesc pentru faptul că ați menționat sensibilizarea publicului. Europol vrea să ofere uh, ajutor astfel încât să oferim și noi uh, exemple despre modul în care uh, putem să ajungem mai ușor la public. Mulțumesc pentru faptul că ați menționat importanța actualizării site-ului și a, a menționării pe site acelor top, acelui top 10. Deja există informații care arată foarte clar pe site-ul nostru cu cine cooperăm, în ce împrejurări, există filmulețe care apar pe YouTube. Prin urmare, facem și noi tot posibilul în așa fel încât să combatem fenomenul. Putem să sensibilizăm și mai bine opinia publicului în perioada sărbătorilor, să transmitem un uh, mesaj pe site-ul nostru turiștilor care să fie avertizați de uh, produsele contrafăcute. Cu privire la finanțarea serviciilor și la confiscarea de bunuri, știu că există state membre precum Regatul Unit, unde o anumită marjă procentuală din bunurile confiscate uh, revine serviciilor polițienești. Nu cred că se întâmplă așa în toate statele membre, dar uh, știu că um, asta se întâmplă în Regatul Unit. Vă mulțumesc! Mulțumesc, vreau să răspund, domnule Weiler, cu privire la amenzile financiare. Există o decizie cadru privind recunoașterea Uh, comună a amenzilor financiare în materie penală, deci același lucru ca mandatul de arestare european ne permite uh, să încasăm la nivel transfrontalier uh, aceste amenzi în ceea ce privește criminalitatea transfrontalieră uh, și așa mai departe, iar uh, acești bani rămân în statul unde a fost plătită amenda, nu sunt transferate în statul care a dat hotărârea acestei sancțiuni financiare, ci acolo unde a fost încasată amenda. Există și o decizie cadru privind posibilitatea de uh, Uh, confiscare la nivel transfrontalier, iar aici avem un mecanism de privatizare între statul solicitant și statul care operează confiscarea uh, în, în materie penală, bineînțeles. Nu vorbim aici despre uh, domeniul administrativ, ci cel penal. Există această posibilitate. Dar, cum spuneam, banii ajung în, uh, în bugetul național și nu cel european. Prima de concludere, alcun... Mulțumesc! Înainte de a ajunge la finele acestei reuniuni, fac câteva comunicări. La ora 14 avem o conferință în sala Ana Palekovskaya. Raportorul va participa, la fel și domnul N, Julian Newman, Stefano Ceafani și alți reprezentanți importanți din acest sector. Noi reluăm activitatea la ora 15 cu o altă audiere. Vom discuta despre Frontex, despre OIM, despre Agenția de Mediu și despre Libera. Începem la ore 15 cu un prim, prim cluster uh, cu privire la uh, exploatarea oamenilor, uh, exploatarea lucrătorilor și traficul de ființe umane. Mulțumesc primilor uh, invitați. Uh, de la OLAF, Europol și COZI pentru participare, pentru prezentări și pentru faptul că au fost dispuși să răspundă tuturor întrebărilor noastre. Noi cu toții suntem convinși de faptul că vom reuși să ducem la bun sfârșit acest mandat și vom uh, combate evaziunea fiscală, frauda și spălarea de bani. Cu siguranță ne vom revedea tocmai în spiritul uh, cooperării consolidate. Încă o dată mulțumesc și ne revedem uh, la orele 15.